Vă rog să luați loc, doamnelor și domnilor, pentru a vedea clar care sunt uh, locurile unde v-ați așezat și pentru a putea astfel începe audierea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea acestea, ca de obicei, deoarece această reuniune este organizată sub uh, egida Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. Cred că toată lumea este de acord să adoptăm ordinea de zi. Cel de-al doilea punct comunicările președintelui ca la orice întâlnire din Parlamentul European îmi transmit și eu condoleanțele colegilor polonezi și familiilor victimelor de la accidentul de la Smolensk. Știți că în acest accident nu și-a pierdut viața doar uh, președintele Poloniei, ci și foarte multe uh, alte personalități uh, civile și militare din această țară. Prin urmare, vă rog, doamnelor și domnilor, să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc. So now we move on to the... Trecem acum la programul reuniunii de astăzi. Avem audiere privind criza financiară din Uniunea Europeană, învățăminte trase din Grecia, supraveghere economică, statistici, operațiuni din afara bilanțului și datorie suverană. După cum spuneam, Comisia Econ organizează această audiere. E vorba despre criza financiară din întreaga Uniunea Europeană. Comisia Econ nu este responsabilă doar de regulamentele financiare, ci uh, este responsabilă și de tot ceea ce ține de supravegherea economică, de statistici. În conformitate cu tratatul de la Lisabona, această comisie are un rol sporit, mai ales atunci când Comisia vine cu propuneri pentru a extinde supravegherea politicilor uh, macroeconomice din statele membre. Până acum, supravegherea din cadrul Pactului de Stabilitate și Creștere nu a fost suficientă și eficientă s-au făcut, uh, au început să se ia măsuri pentru a îmbunătăți situația și o parte din aceste măsuri vor fi discutate public, iar Parlamentul European se va implica direct în această procedură. Audierea face parte, deci, din activitatea noastră, inclusiv uh, vom discuta și despre învățămintele pe care le putem trage. Prin discuția cu experții noștri vom uh, contribui la o mai bună guvernare economică, vom contribui la o reglementare mai solidă a piețelor financiare. Avem astăzi două sesiuni, după cum știți. Domnul Cristodulu trebuia să vină la o a treia sesiune, care a fost însă amânată. Domnul Cristodulu a fost chemat în Grecia pentru treburi interne urgente. Însă dumnealui ne-a informat că este dornic să vină aici uh, cu altă ocazie. Deci nu a venit deoarece nu dorea să fie prezent aici și nu a putut să vină din cauza faptului că guvernul elen trebuie să ia acum niște măsuri prioritare. După cum știu membrii comisiei, domnul Salgado, președintele COFIN, a fost și el invitat pentru un schimb de opinii în baza tratatului pentru a discuta despre recomandările făcute Greciei. Sperăm să reușim să organizăm această reuniune cu domnul Salgado înainte de această vară. La această sesiune am vrea să știm cum s-au schimbat uh, măsurile de supraveghere și situația statisticilor. Din 2001 încoace, rata dobânzilor la swaps, la produse derivative s-a schimbat, existau regulile care erau respectate la momentul respectiv și de Goldman Sachs. Deci, între timp, situația s-a schimbat. Am vrea să știm dacă există eventualitatea unor aranjamente și pe viitor. După cum știți, mecanismele pentru a scoate datoriile de pe bilanț sunt folosite de mai multe țări pentru că astfel datoriile să nu fie luate în calcul în cadrul pactului de stabilitate și creștere. Deci e nevoie de un pact suplimentar pentru a limita aceste aranjamente de ascundere a datoriilor. Nu trebuie acum să-l prezint mai mult pe domnul Oli Ren, comisar pentru afaceri economice și financiare. L-avem de asemenea și pe domnul Radermacher printre noi, directorul general al Eurostat. Fiecare dintre vorbitorii noștri, noștri va lua cuvântul timp de 10 minute, apoi, printr-o procedură catch the eye, membrii vor pune întrebări privind o singură temă. Deci nu ne putem aștepta ca vorbitorii să poată răspunde la întrebări foarte complexe pe teme foarte diferite. Domnule Ren, aveți cuvântul. Uh, uh, Doamnă președinte, în primul rând aș vrea să îmi exprim și eu condoleanțele tuturor membrilor uh, polonezi din această comisie parlamentară. Îmi exprim condoleanțele și față de poporul polonez. Această tragedie ne-a afectat pe toți în Uniunea Europeană, cu toții simțim durerea pe care o simt acum polonezii. Astăzi, conform titlului acestei audieri, învățăminte trase din cazul Greciei pentru supraveghere economică, deci mă voi concentra pe această temă. În primul rând însă, vă voi prezenta un scurt rezumat privind acțiunile pe care le-a făcut Comisia în ultimele luni și săptămâni. În februarie și în martie, Consiliul a adoptat niște recomandări privind măsuri suplimentare pentru corectarea deficitului din Grecia, pentru a ajunge la pragul de 4% de reducerea deficitului s-au organizat mai multe misiuni de supraveghere, atât la nivel politic cât și tehnic în Grecia. Eu am condus misiunea de la începutul lunii martie, misiune din care au participat și reprezentanții ai Băncii Centrale Europene și directorul adjunct al acestea, domnul Van Volsen. Colaborăm foarte bine atât cu Banca Centrală Europeană cât și cu FMI-ul și, bineînțeles, cu guvernul elen. Grecia acum e pe calea cea bună pentru a-și reduce deficitul în 2010. Acesta este punctul de plecare esențial de la care această țară pornește. În ceea ce privește acum reformarea sistemului statistic din Grecia, aceasta e în curs. Funcționarul uh, cel mai înalt de la comisie în domeniul statisticilor, domnul Maher, vă va da niște date clare. De asemenea, avem o procedură de încălcare din timpul uh, celui primului mandat Barroso, s-a propus ca Eurostatul să aibă și competențe de audit. E o propunere care este discutată acum și eu contez pe dumneavoastră pentru adoptarea acestui instrument de care avem cu siguranță nevoie în cazul Greciei. În al patrulea rând, de duminică încoace avem o decizie clară privind un mecanism uh, din zona euro pentru asistență coordonată, asistență financiară coordonată pentru Grecia în caz de nevoie. Deci în caz că stabilitatea financiară din zona euro ar fi amenințată. Ce învățăminte am tras de pe urma situației din Grecia, ce urmează să facem pe viitor? Astăzi la comisie am avut un prim schimb de opinii și o dezbatere orientativă foarte bună pe o temă foarte importantă și anume guvernarea economică consolidată în Uniunea Europeană. După părerea mea, ultimele evoluții din economia europeană, mai ales în cazul Greciei, ne-au arătat cât de nevoie este să avem uh, o structură de supraveghere eficientă. Așa cum am spus la audierea mea la Parlamentul European, când eram candidat la postul de comisar, deci deja acum trei luni, pentru mine aceasta este una dintre prioritățile de vârf, dacă nu chiar cea mai importantă. E clar că în primii 10 ani de existență ai monede euro s-a văzut că euro reprezintă o reușită, nu trebuie să uităm acest lucru, Moneda euro a trecut de asemenea și de încercarea pe care a presupus-o această criză economică, depresiunea cea mai um, puternică din ultimele decenii. Criza de asemenea a amplificat și um, lacunele pe care le are această monedă. Există o presiune între omologi pentru a nu reduce datoriile publice și există și dezechilibre bugetare. Au trecut deci după 20 de ani de consolidare uh, fiscală și financiară, în doar doi ani de criză, toate, toată această construcție practic s-a năruit. Trebuie să soluționăm problemele de astăzi și să o facem cât mai repede și nu doar într-o perspectivă pe termen lung, ci și pe termen scurt. Știm uh, în mare ce trebuie făcut, avem de asemenea și mijloacele pentru a trece la acțiune. Tratatul actual ne oferă posibilitatea de a face progrese pentru a utiliza mai bine instrumentele economice și politice existente. Putem interveni de asemenea și prin legislație secundară revizuită dacă e nevoie. Articolul 100 186 ne oferă această posibilitate. Avem, practic, trei pachete de la care putem porni. În primul rând, să consolidăm pactul de stabilitate și de creștere, să creștem uh, eforturile de supraveghere și, de asemenea, să înființăm un mecanism de soluționare rapidă a crizelor. În primul rând, pactul de creștere și de stabilitate ne conferă un uh, set uh, solide ruli, reguli, însă problema este nerespectarea acesteia. Pentru ca acest pact să fie respectat, e nevoie de măsuri de prevenție. Trebuie făcute eforturi de coordonare ex ante, în timp util, pentru a ne asigura că există o coerență în zona euro deci în cadrul statelor membre din zona euro și pentru a ne asigura că putem uh, ști care sunt politicile bugetare naționale. Trebuie de asemenea să urmărim îndeaproape dinamica datoriilor, uh, să vedem care este viabilitatea finanțelor publice, inclusiv uh, regulilor financiare am putea crea chiar și un semestru special pentru un ciclu economic european și să integrăm dimensiunea europeană în clauzele bugetare naționale, lucru care lipsește cu desăvârșire în momentul de față. În ceea ce privește procedurile de datorie um, exagerată, E clar că va trebui să prezentăm propuneri pentru a face față recidiviștilor, celor care au încălcat în mod repetat pactul de creștere și stabilitate. Un al doilea pachet. Trebuie să depășim simpla supraveghere bugetară. Trebuie să avem un sistem de supraveghere pentru a face față dezechilibrilor macro-bugetare, macroeconomice, în ceea ce privește aceste dezechilibre macroeconomice, acestea pot avea urmări foarte grave, nu doar pentru creșterea durabilă în zona euro, ci pentru întreaga Uniune Europeană. Doamnă președinte, în încheiere mă voi referi la soluționarea crizelor. Există ideea unui mecanism, se vehiculează acum această idee a unui mecanism ad hoc pentru a plăti datoriile Greciei dacă va fi nevoie. Un învățământ tras de pe urma crizei din Grecia este că e necesar să creăm un mecanism permanent de soluționare a crizei cu niște stimulente clare care să le arate clar statelor membre că acest mecanism ar fi practic ultima plasă de siguranță la care ar putea recurge, deci să facă tot posibilul pentru a nu ajunge să aibă nevoie de acest mecanism. Trebuie să încercăm să limităm eventualele probleme pentru a nu ajunge să pentru a nu fi nevoiți să recurgem la acest mecanism. Așa cum am văzut recent, e mai bine să uh, preîntâmpin evenimentele decât să plătești oalele sparte după aceea. Comisia va prezenta toate aceste măsuri în cadrul unei comunicări la jumătatea lunii mai. Dumneavoastră și Consiliul veți primi această comunicare. Bineînțeles, sunt gata să continui această discuție atât astăzi cât și cu alte ocazii și aștept cu nerăbdare părerile dumneavoastră pe marginea acestui subiect atât de important pentru guvernarea economică a zonei euro din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Îi vom da cuvântul acum domnului Walter Radermacher. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați uh, membrii ai Comisiei, doamnelor și domnilor. După cum a menționat deja doamna președinte, eu sunt uh, statisticianul șef al Uniunii Europene. Prin asta vă explic uh, rolul meu și rolul Eurostat. Eurostatul nu compilează date statistice. Eurostatul este organismul care are rol de coordonare în sistemul statistic european, care este alcătuit din Eurostat și autoritățile statistice naționale. Eurostatul este împreună cu autoritățile naționale responsabil de rolul de coordonare și stabilește standarde metodologice, asigură calitatea datelor și publică datele agregate. După cum știți, în urma evenimentelor din 2004, uh, care au făcut obiectul unor uh, raportări majore, s-a îmbunătățit uh, structura statisticilor europene pentru a se îmbunătăți asigurarea calității. Au fost luate o serie de inițiative. Codul de deontologic pentru statistici, revizuirea între egali, stabil, înființarea a două consilii consultative, Consiliul Consultativ European, de exemplu, pentru statistici și nu în ultimul rând, în 2009 s-a creat un nou temei juridic pentru sistemul statistic european. Personal, cred că am învățat foarte mult din criza din 2004 și 2005 și cred că în urma discuțiilor s-au făcut îmbunătățiri clare și sistemul statistic european este la ora actuală de înaltă calitate atunci când vine vorba despre uh, informațiile statistice. Instrumentele de care dispune Eurostat în general și Consiliul Consultativ au fost mai limitate decât uh, am cerut. Deci, uh, cutia noastră de instrumente nu este la fel de bună pe cât ne-am dorit. Pe de altă parte, s-a arătat clar că resursele guvernamentale sunt uh, foarte mici în Uniunea Europeană comunicarea 404 a Comisiei cuprinde o viziune cu privire la producerea de statistici europene, ceea ce ar duce la introducerea unor mecanisme mai eficiente și mai coordonate în sistemul statistic european. În ceea ce privește statisticile cu privire la finanțele publice, rolul Eurostat referitor la procedura de deficit uh, excesiv uh, a început uh, anul trecut. Împreună cu procedurile și puterile Comisiei, regulamentul Comisiei din 479 din 09 din 2009 stabilește bazele metodologice. Este important să subliniem că Eurostatul nu este interesat decât de faptele și evenimentele deja petrecute și orice s a scrie în presă nu are niciun uh, rol în asigurarea uh, calității prognozelor statistice. S-ar putea să existe noi evoluții, de exemplu, guvernele să inițieze noi tipuri de tranzacții și Eurostatul este responsabil de emiterea deciziilor și orientărilor relevante pentru a asigura o raportare armonizată între țări. Este clar că ritmul accelerat al inovărilor în statele membre și folosirea noi structuri și instrumente a făcut ca acest proces să fie uh, mai uh, dificil din punct de vedere tehnic. Aceste structuri și instrumente sunt uh, adesea copiate între țări și nu doar statisticienii sunt cei care analizează datele statistice. Răspunsurile guvernelor în ceea ce privește uh, statisticile au dus la uh, înțelegerea nevoii statisticienilor de a uh, răspunde la evoluții recente. În 2005, uh, Eurostatul și-a revizuit uh, activitatea. Eurostatul vizează acum toate țările și a efectuat vizite metodologice în Grecia și nu doar în Grecia a existat o îmbunătățire a activității Eurostat și informațiile au fost publicate pe site-ul nostru. Aș vrea acum să mă refer la statisticile grecești cu privire la finanțele publice. Pe 8 ianuarie 2010, Comisia a publicat un raport cu privire la deficitul uh, guvernamental grecesc, care a descris uh, problemele legate de uh, evenimentele din Grecia. Au fost uh, introduse revizuiri substanțiale de către uh, guvernul grec în ceea ce privește datele statistice. Com raportul Comisiei din ianuarie 2010 a identificat nereguli în ceea ce privește notificările Greciei din 2009. Uh, Acestea se datoreau unor deficiențe instituționale în Grecia, precum și în ceea ce privește procedurile pentru compilarea datelor. Guvernanța nu era bună și, de asemenea, alocarea uh, responsabilităților între instituțiile grecești. De asemenea, responsabilitățile personale erau difuze și, în general, se constata absența instrucțiunilor uh, scrise a devenit clar că guvernul grecesc folosea uh, instrumente derivate pentru a uh, reduce uh, datoria raportată Eurostat. Raportul Comisiei și raportul experților a cuprins recomandări și Eurostat a cerut de asemenea informații din partea Greciei și a efectuat două vizite în Grecia în martie 2010. Activitatea aceasta continuă în cadrul procesului de notificare și va continua în următoarele luni. Sunt convins că putem continua să cooperăm cu uh, colegii greci pentru a construi un sistem statistic uh, uh, puternic în Grecia. Există o procedură de încălcare la adresa Greciei. Comisia a inițiat un amendament a regulamentului 479 pentru a primi toate prerogativele uh, legate de Eurostat. Competențe de audit. Eurostat va avea acces la surse de informare cum sunt conturile publice. Este o propunere minimală, nu schimbă foarte mult regulamentul 479, dar în condiții excepționale va permite monitorizarea procesului, verificarea conturilor în contextul uh, vizitelor metodologice. este vorba despre puteri similare uh, competențelor de audit. Dacă se va adopta această propunere, se va suplimenta personalul care lucrează în domeniu în Eurostat și asta va permite mai multe vizite în toate țările din Uniunea Europeană. Aș vrea să subliniez că aceste puteri suplimentare care se solicită nu elimină riscul uh, uh, raportărilor frauduloase, ci doar le reduce. Eurostatul nu compilează statisticile naționale și se bazează deci pe competențele și pe uh, resursele aflate la dispoziția autorităților statistice na naționale. Subliniez încă o dată cât de importante sunt resursele. Viziunea pentru producția de statistici este de a se elibera resurse pentru ca acestea să fie alocate domeniilor prioritare. Există, de asemenea, o viziune de ansamblu care trebuie avută în vedere statisticienii se bazează pe sisteme de contabilitate publică transparente cu aranjamente de audit adecvate pentru a se, uh, pentru a se asigura fiabilitatea datelor. Lucrăm la revizuirea sistemului european de conturi, sistemului european de contabilitate și pentru prima dată acesta va include un capitol cu privire la datele guvernamentale. Vom introduce o nouă abordare pentru raportare în 2014. În cursul pregătirilor ținem cont de experiența în uh, chestiunile grecești. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și sunt gata să răspund la întrebările pe care le-ați putea avea. Thank you. Thank you Mulțumesc foarte mult. Doresc că să spun membrilor că vom încerca să obținem discursurile tuturor vorbitorilor înscris. Cred că ar fi mai ușor să spun cei care nu doresc să ia cuvântul să ridice mâna, pentru că cred că toată lumea s-a înscris la cuvânt și bineînțeles trebuie, uh, acest lucru înseamnă că trebuie să punem întrebările pe seturi pentru că altfel nu se va reuși să se pună și să se răspundă la fiecare întrebare. Prima persoană care a spus că dorește să ia cuvântul este doamna Crața, vă rog. Un minut pentru întrebare și vă rog practic o singură întrebare să puneți. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Rademacher ne-a spus că Eurostatul, uh, prin cele două rapoartele sale din 2004 și ianuarie 2010, a identificat probleme cronice care există de mult în domeniul uh, statisticilor în Grecia. Dar procedura lansată în 2007 a fost întreruptă. Procedura împotriva Greciei pentru, pentru încălcarea obligațiilor. Concluziile dumneavoastră în legătură cu folosirea swapurilor în 2001 și luarea în considerare a cheltuielilor spitalelor în, uh, la, la buget, în uh, calculele bugetare, pentru că sunt sume importante. Credeți că ceea ce ne a spus este suficient pentru a face datele mai fiabile și mai credibile? Um, Mulțumesc. Sofie Infelt are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului comisar și domnului uh, Radermacher de la Eurostat. Prima mea întrebare este următoarea. Mă bucur de faptul că Comisia și Eurostatul au uh, intenții bune pentru a face regulile mai stricte, dar Oare până la urmă nu riscăm să ne lipsească instrumentele, instrumentele pentru a aplica aceste reguli? Avem că reguli foarte clare prin pactul de stabilitate și creștere, dar problema este că nu le putem aplica, pentru că nu există nimic altceva decât un acord pentru a nu interveni. Dacă voi nu interveniți în statul meu membru, nici noi nu vom interveni la voi. Nu credeți că pactul de stabilitate și creștere ar trebui să fie obligatoriu, legal? În al doilea rând, cu toții arătăm Grecia cu degetul și sperăm că astfel se va rezolva problema, dar problema nu este Grecia. Grecia este doar un simptom al unui sistem slab. Și cred că ar fi cazul să se facă o anchetă în legătură cu cât a știut Eurostatul și Comisia, ce au făcut și care a fost rolul statelor membre? De ce statele membre nu doresc să permită să se facă audite la bugetele lor naționale? Aș dori să facă o anchetă, poate chiar o anchetă parlamentară asupra acestui sistem. Și mai am o întrebare adresată Comisiei. Văd ce, cum îi tratăm pe cei care fac fraude în domeniul afacerilor, deci în uh, Uh, economia privată, aceste persoane ajung în închisoare. Și în acest caz, dacă unii oameni au făcut fraude cu bună știință și au pus în pericol stabilitatea propriei noastre monede comune, nu trebuie să existe consecințe de același fel? Mulțumesc, dar iată ai pus trei întrebări. Are acum cuvântul Dirk Epping și apoi voi da cuvântul uh, domnului comisar și domnului Rademacher pentru răspunsuri. Mulțumesc. Cazul Greciei arată că în momentul în care sectorul public iese de sub control, este foarte greu de controlat din nou, pentru că Grecia nu mai respectat criteriile pactului de uh, stabilitate și creștere, sau mai mult nu l-a respectat decât l-a respectat. Deci eu vreau să știu cât, când a știut uh, Comisia că problema este gravă, uh, Um, și de ce a durat atâta timp până s-a făcut ceva? În legătură cu noile metode de respectare a obligațiilor, uh, cancelarul german a spus dacă o carte uh, încalcă cu bună știință regulile, ar trebui să iasă din zona euro. Ar fi această opțiune și poate uh, este cel mai bun stimulent, să zicem, pentru a controla țările. Um, Acum uh, dau cuvântul uh, domnului comisar și domnului Radermacher pentru răspunsuri. Domnule comisar, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe eu și apoi Walter Radermacher uh, va continua și va adăuga la răspunsurile mele în ceea ce privește rolul Eurostatului. Uh, voi începe cu răspunsul la întrebarea doamnei Crața în legătură cu swaps și rolul acestora. Când am intrat în funcție și când a apărut această problemă, am cerut Directoratului General pentru Afaceri Economice și Financiare ECFIN și Eurostatului să ancheteze problema. Și este clar că toate celelalte state membre și-au corectat uh, cifrele în funcție de regulile adoptate, revizuite în 2008. Și state precum Italia, Belgia și Pol Polonia uh, și-au corectat cifrele pentru anul 2001 și alți ani în mod retrospectiv. Și Grecia este singura țară care până acum încă nu și-a corectat uh, aceste rezultate în legătură cu uh, datorile și deficitul. E, Bineînțeles, uh, posibila folosire a uh, titlurilor financiare derivate și a swapsurile mă, mă, mă preocupă foarte mult și am cerut uh, Eurostatului să facă o anchetă atentă în legătură cu folosirea swapurilor pe piață de către guvernul grec pentru a-și modifica uh, cifrele. Și acest lucru s-a discutat în cadrul ultimului misiuni uh, condusă de domnul um, Rader Maher și poate va spune dânsul câteva cuvinte despre acest lucru, dar este evident că problema trebuie rezolvată rapid și pentru asta e nevoie de cooperare din partea autorităților din Grecia. În ceea ce privește observațiile și întrebările doamnei Intveld, în legătură cu aplicarea Pactului de Stabilitate și Creștere, După cum am spus uh, în introducere, bineînțeles, uh, în sistemul de aplicare a regulilor uh, există, există probleme. Știm cu toții ce s-a întâmplat în 2003, 2004, 2005, când anumite state membre au ajuns la un acord și au acționat împotriva Comisiei și, practic, au uh, făcut ca pactul să nu mai fie, uh, să nu mai aibă atâta forță și acest lucru a dus la reformarea pactului. Bineînțeles, trebuie să consolidăm acest pact și avem instrumente, de exemplu, pe baza articolului 136 putem face acest lucru și acest lucru va fi discutat de către ministrii de finanțe ai Eurogrupului uh, cu participarea Comisiei și Băncii Centrale Europene, cu calitate, cu majoritate calificată, uh, se va hotărâ și uh, țara vizată nu va putea lua parte la vot. Astfel, uh, se va putea asigura o mai bună disciplină în aplicarea pactului, în plus față de elementele despre care le-am menționat anterior. Sunt de acord că trebuie să întrebăm statele membre de ce nu au sprijinit aceste reforme mai de mult, dar acum știu din Consiliu că anumite state membre mari și-au îmbunătățit, să spunem, poziția și sperăm, avem speranțe că de data aceasta vom obține rezultate pozitive în acest domeniu uh, pentru a da Eurostatului uh, prerogative serioase de audit în statele membre. În legătură cu calendarul, eu sunt în funcție de pe 10 februarie, după votul de pe 9 februarie. Și 90% din timpul uh, meu m-am ocupat de Grecia. Și am folosit informațiile primite imediat și, după părerea mea, acum lucrurile intră din nou sub control și avem instrumentele necesare pentru a pentru ca Grecia să reajungă la o situație de stabilitate. Și, bineînțeles, Grecia trebuie să acționeze pentru a reduce cu 4% deficitul sectorului public, așa cum uh, a promis. Walter? Da, mulțumesc. Aș dori să continu să continui cu instrumentarul juridic, să zicem, care trebuie îmbunătățit și pentru a începe cu întrebarea doamnei Cața, de ce am întrerupt procedura de neîncălcare a obligațiilor din trecut? Veți înțelege și cum va arăta situația pe viitor. Data trecută, această procedură era legată de posibilitățile de control a Eurostatului, care erau limitate la așa numitul domeniu statistic. Deci, nu ni s-a permis în 2005 să mergem mai sus pentru a verifica date care veneau de la agenții publici în general. Deci, prima procedură de neîncălcare a obligațiilor împotriva Greciei s-a limitat în mod clar la acțiuni care trebuiau luate în Grecia uh, în legătură cu uh, calculele strict legate de ETP. Și apoi uh, Institutul Național de Statistică a făcut ceea ce i-am cerut să facă. Astăzi diferența este că din punct de vedere juridic am început o nouă procedură de neîncălcare a obligațiilor uh, nu doar în ceea ce privește aplicarea regulilor uh, și metodologiei din domeniul statisticii, dar și în ceea ce privește principiile statistice. Aceste principii uh, sunt corectitudinea datelor, independența surselor, deci e vorba de um, elemente instituționale incluse aici. Și ni se permite să facem acest lucru, putem să o facem, pentru că aceste principii se bazează pe noul regulament în domeniul statisticii 223 de anul trecut. A doua schimbare va avea loc după ce Eurostatul va avea prerogative de audit, atunci vom putea să mergem și mai departe și să studiem conturile din diferite domenii uh, ale serviciilor publice, um, de exemplu în ceea ce privește bugetul spitalelor și așa mai departe. În ceea ce privește spitalele, am primit, de exemplu, um, multe documente din Grecia acum, deci iată cultura s-a schimbat tocmai din cauza crizei actuale. În ceea ce privește activitățile care ar putea fi pedepsite penal, uh, trebuie să vă spun că în propunerea noastră de regulament uh, am uh, inclus și propunerea ca statele membre să ia măsurile potrivite pentru ca persoanele care se ocupă de comunicarea datelor Comisiei trebuie să răspundă și trebuie să aplice principiile aceste, acestui regulament. Aceste măsuri trebuie să fie eficiente, proporționate și disuative. Statele membre vor uh, notifica aceste proceduri comisiei până la o anumită dată. Deci, intenția noastră este nu doar ca sistemele statistice să fie Uh, să funcționeze bine, dar și uh, funcționarii să fie responsabili și integri și dorim să cerem statelor membre să ne spună cum își îmbunătățesc sistemele din acest punct de vedere. Deci propunerea a fost inclusă în modificarea regulamentului. Și nu în ultimul rând aș dori să spun faptul că, indiferent ce facem noi pentru a îmbunătăți instrumentarul juridic, nu vom putea avea succes atâta timp cât serviciile de, statistice, de statistică nu sunt suficient de puternice, nu vor avea resurse suficiente. Eficiența în sistemului european de statistică și modul în care vom conlucra ne vor permite să eliberăm resurse și să le folosim în alte parte. Deci nu e vorba de solicitare de resurse suplimentare, ci de o mai bună cooperare. mulțumesc foarte mult. Foarte multe persoane doresc acum să ia cuvântul. Cinci persoane vor putea adresa întrebări. Udo Bulman, doamna Podimata, domnul Hosea Magaru. Udo. Frau Vorsitzende, președinte. Äh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pentru domnul Radermacher. Aș avea eventual și o întrebare și pentru domnul Oliren privind soluțiile pe care dorește să le introducă pe viitor. Domnule Radermacher, Dumneavoastră ne-ați vorbit despre cadrul reglementar care evoluționează și, în cadrul, și cu care dumneavoastră va trebui să lucrați. Atunci când s-au folosit uh, instrumente derivate, exista atunci obligativitatea științărilor Ați primit dumneavoastră atunci informații în legătură cu faptul Goldman Sachs a acționat așa cum a acționat? Știați de asemenea că și alte agenții de rating au fost implicate? Nu credeți că și alte state membre ar fi putut uh, folosi același tip de instrumente ca și Grecia? Deci putem discuta la nesfârșit până ne săturăm de spre situația din Grecia, însă eu sunt sigur că ceea ce s-a întâmplat uh, în Grecia ne va da foarte multe de făcut. Domnul Ren va trebui să lucreze foarte mult. Nu credeți că Uniunea Europeană ar trebui să facă tot posibilul pentru a reduce specula și pentru a ne asigura că pe viitor statele membre se pot reasigura în niște situații care nu au nimic de a face cu specula. La sfârșitul săptămânii trecute am făcut un mare pas înainte, după părerea mea. Am văzut deja cum putem acționa în cazul țărilor care nu fac parte din Uniunea Europeană, să mă întreb ce veți face, cum veți continua acest proces intereuropean, cum vom avea un mecanism european pentru a preîntâmpina o, alt, o criză asemănătoare. Doamna Podimata. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnului Radermacher aș avea să-i spun câteva lucruri. Poate că a fost o neînțelegere sau o greșeală care s-a strecurat prin traducere. Ne-ați spus că guvernul grec se folosește de anumite tertipuri pentru a camufla datoriile. Sper că vă referați la trecut. În ceea ce privește dispozitivele de sprijin pentru țări care trec prin greutăți ca Grecia, sunt într-adevăr de acord cu dumneavoastră, e, sunt foarte importante atât pentru Grecia cât și pentru Europa și sper că vor fi o plasă de siguranță atât pentru moneda euro cât și pentru economia din Grecia. Totuși trebuie să ne dăm seama că chiar după ce Eurogrupul a luat această mare decizie duminică pentru a lămuri modul în care funcționează acest mecanism, au avut loc uh, efecte pozitive pe piața a doua zi, însă în momentul de față ne-am întors practic la o oarecare situație haotică. Avem tot felul de uh, se vehiculează tot felul de idei uh, contradictorii în legătură cu aceste dispozitive de sprijin. Este subminată practic situația monedei euro, um, eforturile pe care le face poporul grec pentru a-și uh, curăța economia și pentru a reduce deficitul sunt subminate de, de toate aceste informații. Deci ar vrea să știu dacă în momentul de față se știe sau nu clar cum vor funcționa aceste dispozitive. Dacă se știe clar cum vor funcționa aceste dispozitive, deci ar vrea să știu când se vor uh, înlătura toate aceste îndoieli care încă persistă. Cum ne vom putea noi apăra în fața acestor declarații contradictorii care pot submina eficiența dispozitivului de sprijin stabilit? Señora eh, señor comisario. Mulțumesc, doamnă președinte. Se spune că economiștii spun cele mai bune profeții despre trecut. Eu cred că ar fi bine să începem să vorbim și despre viitor. În ceea ce privește Eurostatul, Vreau să știu dacă a început să se ia măsuri pentru a vedea ce obligațiuni nu erau în bugete, să știm uh, cum se va modifica echilibrul conturilor publice. Și aș vrea să știu de asemenea în ce măsură comisarul și uh, domnul responsabil de, de statistici este la curent uh, de existența operațiunilor de titrizare, de securitizare pe care le folosesc statele membre. Spun asta pentru a nu plânge uh, amarnic peste câțiva ani. Deci sunteți la curent, sunteți informați ce operațiuni de securitizare au loc acum și cât de mult uh, modifică acestea cifrele privind datoria publică existentă. Vă mulțumesc. Ähm, Domnule Ren, am impresia că în cazul Greciei Comisia și-a văzut pusă în joc uh, credibilitatea. În ciuda celor spuse de Eurostat, nu s-a lansat o anchetă completă și nici măcar nu am reușit să luăm rapid o decizie. S-a pierdut foarte mult timp în ultimele săptămâni. Grecia a suferit de pe urma creșterii ratei dobânzilor în ultimele săptămâni și în lumina tuturor acestor evenimente aș avea următoarea întrebare. Nu credeți uh, cumva că numeroase țări, printre care și Germania, își ascund o parte din deficit în uh, niște bugete fantomă? În mod normal, în toate țările există bugetul tradițional și bugetul fantomă. Și datoriile există peste tot. Dacă e să privim mai îndeaproape promisiunile de sprijin făcute Greciei. Acestea au o primă fațetă. Se vorbește de o declarație pe trei ani, însă noi am vrea să știm care va fi suma totală alocată. De fiecare dată, de fiecare zi ni se spune că, în mod oficial, Grecia nu a cerut ajutorul. Deci când credeți că această țară, Grecia va înainta oficial o cerere pentru a beneficia de sprijin. Deci când ne va da practic uh, un cont în care să-i facem un virament. Deci când credeți că Grecia va avea o economie durabilă? Silvi, vă mulțumesc domnule comisar, vă mulțumesc domnule Radermacher pentru prezența dumneavoastră pe care o așteptam de foarte mult timp. Vă mulțumesc și pentru tot ce ați întreprins în ultimul timp Vrem acum să ne concentrăm asupra mm, evitării unor situații asemănătoare pe viitor. După părerea mea, din această discuție lipsește un lucru. Problema nu e că nu știam ce se întâmplă. În 8 ianuarie 2010 am avut un raport excelent privind Grecia din partea Comisiei în care se arăta că uh, aveam foarte multe elemente pentru a diagnostica problema. Problema este că în momentul de față nu suntem la înălțimea, nu, nu vrem să facem totul pentru moneda euro. Am văzut că în ceea ce privește reformele structurale, nu am recurs decât la o coordonare, uh, destul de vagă, care nu a funcționat, iar în ceea ce privește coordonarea politicilor economice, am impresia că rămânem totuși într-un stadiu uh, inferior. Deci, domnule Ren, cum veți putea organiza structura de guvernare economică a zonei euro? Avem strategia 2020, um, este ea suficientă sau Comisia Europeană este în continuare prea slăbită? Deci când uh, vom avea o comisie care să fie organul central care să protejeze interesele cetățenilor. Deci când vom avea o comisie care să nu pună în pericol moneda euro și nici viitorul zonei euro? Vă mulțumesc! Încă 11 persoane doresc să pună întrebări. Probabil va trebui să Profităm de faptul că s-a anulat ultima sesiune de întrebări-răspunsuri, deci ne vom uh, prelungi puțin discuțiile. Domnule Ren, doamnă președinte, deși întrebările sunt foarte dure și în același timp importante, voi începe prin întrebările adresate de domnul Bulman, prin întrebarea adresată de domnul Bulman. Dumnealui m-a întrebat cum pot acțiunile comunitare contracara specula și efectele speculei. Tocmai de aceea astăzi am uh, organizat această dezbatere atât de serioasă pentru a vorbi de modul în care ne putem îmbunătăți instrumentele, cum putem fi gata uh, să acționăm în zona euro în caz de probleme. Deși deocamdată nu am avut o discuție oficială, am uh, beneficiat de sprijinul larg al colegilor, al președintelui Barroso. Acum am un mandat pentru a pregăti o propunere și sper ca atunci când voi prezenta această propunere ministrilor de finanță, rezultatul să fie pozitiv, reacția lor să fie pozitivă. Aveți dreptate. Programele privind bilanțul de plăți din uh, țările din care nu fac parte din zona euro sunt uh, importante pentru stabilitatea întregii zone E clar că există o condiționalitate riguroasă, reguli clare și un mecanism de ieșire din programele de asistență financiară. În ceea ce privește Grecia, totul a fost stabilit duminică. Avem un acord, se arată că există o nevoie clară, imediată de a acționa să sunt de acord, trebuie să fim mai bine echipați pentru a împreîntâmpina eventuale crize pe viitor. Și vom face o propunere concretă, oficială, privind zona euro și stabilitatea financiară acestei. În al doilea rând, referitor la comentariile doamnei Podimata și ale domnului Argaiu privind suopurile, operațiunile de obligațiuni și statisticile. Îl voi lăsa pe domnul Radermacher să intervină. Dumnealui uh, cunoaște situația mult mai bine Eu uh, i-am cerut uh, Eurostatului și domnului Walter Radermahar <coughs> să analizeze toate datele pe care le primim din Grecia, pe care le primim zilnic. Nu se face o revizuire publică săptămânală a datelor. ci am început o achetă în profunzime asupra impactului pe care l-au avut operațiunile legate de swap-uri și de obligațiuni. Vrem să știm exact care, va fi, care a fost impactul acestor operațiuni asupra datoriei. Deci a existat un impact asupra nivelului de datorie din trecut, iar în ceea ce privește deficitul, autoritățile elene și biroul de statistici de acolo, din Grecia, și-au uh, îmbunătățit foarte mult activitatea. Și mă aștept de la ei, mă aștept ca ei să ne ofere date fiabile. Fiabile și în comparație cu alte state membre. În ceea ce privește întrebarea domnului Clinț și cea a doamnei Podimata și decizia de duminica trecută, dacă aș avea mai mult timp, aș explica în detaliu în ce constă acest instrument, care este foarte clar de altfel. Noi trebuie să convingem acum piețele că avem un mecanism pe care îl putem folosi la nevoie. Totul este clar acum, negociem și cu, și cu Fondul Monetar Internațional, deci au început negocierile luni și marți, acestea vor continua pentru a putea lansa acest program de condiționalitate și de finanțare, dacă va fi necesar. Pe scurt, prin decizia de duminică, Comisia este însărcinată împreună cu BCE-ul și colaborând strâns cu femeiul, să evalueze situația financiară din Grecia pentru eventuală activare a sprijinului financiar. Comisia primește mandatul să negocieze un acord și niște parametri de program și Comisia va putea interveni bilateral dacă va fi nevoie de activarea mecanismului. Rolul Comisiei este clar definit și acum lucrăm pornind de la acest mandat. Revin la ce a spus domnul Bulman. Nu avem un instrument comunitar. Și răspund astfel și domnului Clinț. Cred că în două, trei luni am reușit totuși să luăm această decizie. Nu a fost uh, ușor. A trebuit foarte mun- multă muncă pe teren, a trebuit să ducem um, muncă de lămurire. Așa e politica și de toate acestea e nevoie pentru a acționa la nivel european. Domnul Clinț a pus o întrebare în legătură cu suma totală a acestui aranjament. Statele membre din zona euro și au angajamentul să pună la dispoziție până la 30 de miliarde de euro în primul an. Programul va fi elaborat împreună cu femeiul, cofinanțat de către femei. Iar în ceea ce prește cel de-al doilea și al treilea an din acest program pe trei ani, Comisia, BCE-ul și femeiul vor evalua situația împreună cu guvernul grec, bineînțeles, pentru a vedea care sunt nevoile specifice de refinanțare. Deci în caz că mecanismul va trebui, fi, va trebui să fie activat. Doamna Gulad a spus că a spus că nu s-a acționat în cazul Greciei, deci de la Comisia Europeană. Nu cred că lucrurile au stat așa. În primul rând, exista măsuri de consolidare, s-a vorbit despre măsuri de consolidare bugetară și acum despre asistență financiară. Deci nu putem spune că nu am acționat. Mai sunt foarte multe de făcut, bineînțeles, Parlamentul și Guvernul uh, Greciei, administrația și societatea civilă vor trebui să facă eforturi. Însă suntem pe calea cea bună. Se face acum consolidarea financiară pe acest an. Vor fi și alte măsuri în 2011. Și în al doilea rând, în ceea ce privește mecanismul pentru asistență, acesta există și vom veni cu o propunere pentru un mecanism permanent de soluționare a crizelor. V-ați referit și la dreptul nostru de inițiativă și de faptul că acesta nu a fost uh, folosit. Vă pot spune că mi-am încurajat astăzi uh, colegii referindu-mă la un citat din Financial Times făcut de către un funcționar înalt dintr-un stat membru. Nu voi menționa despre cine e vorba, deci nu voi face comentarii. Uh, deci un înalt uh, funcționar dintr-un stat membru a spus că statele membre sunt uh, um, stăpânele tratatului, iar comisia este servitorul. Eu am lucrat în vânzări, uh, în servicii și știu că <laughs> e o slujbă respectabilă, însă comisia este gardianul tratatului. Aceasta este slujba noastră, acesta este rolul nostru pe care ni-l vom păstra și pe viitor. Da, spune domnul Radermacher să revin la um, operațiunile din afara bilanțului. Mă voi referi și la regulile din 2009 și la cum au evoluat acestea. Clar că în domeniul nostru e vorba de foarte multă interacțiune între a stabili reguli și un comportament și o reacție la aceste reguli. Și aceasta a fost și situația în care ne-am aflat la începutul anilor 2000, la începutul acestui an și probabil că și pe viitor la fi la fel. Noi, statisticienii, suntem cei care întotdeauna încercăm să elaborăm niște reguli noi pentru niște instrumente noi. Deci la un nivel avem regulile generale din regulament, regulament modificat în anul 2000. Însă această modificare de regulament nu a acoperit și nici nu a Uh, umplut această lacună a suopurilor. Deci în ianuarie am avut regulamentul privind suopurile, însă nu și nu am avut regulament despre fenomenele off market din afara pieței. Am ajuns însă după aceea la un nivel uh, superior, <coughs> la niște linii directoare, la un manual la care s-a ajuns între statele membre și Eurostat, niște reguli consfințite deci reguli care au fost modificate. Deci după 2008 s-a definit uh, ce constă ce constau aceste operațiuni din afara pieței. Țările s-au adaptat, au făcut înregistrările acestor operațiuni așa cum trebuia. Însă după ce am modificat regulile, le-am cerut explicit tuturor statelor membre să ne raporteze existența eventuală a unor astfel de operațiuni. În cazul Greciei am primit o scrisoare în care se spunea clar că astfel de operațiuni nu erau în conformitate cu legislația elenă. Grecia a fost un caz în care nu am anchetat, nu am săpat, deoarece nu aveam uh, competențele necesare. Pe viitor o vom face dacă vom avea competențele necesare. Deci, la momentul respectiv, a trebuit doar să credem ce ni s-a spus. O scurtă întrebare suplimentară. Vreau să știu dacă mai sunt și alte state membre care au folosit aceste instrumente. Și cealaltă întrebare. Există și alte instituții uh, pe lângă Goldman Sachs care s-au uh, implicat în cazul Greciei. Da, există țări care, în cazul datoriilor lor, au uh, semnalizat faptul că au recurs la astfel de operațiuni de swap. În ceea ce privește băncile care au uh, fost folosite pentru a face aceste operațiuni, nu sunt uh, eu în măsură să vă răspund la această întrebare acum pe loc. Probabil doar Goldman Sachs intervine, se poate. Deci da, mai multe state au făcut astfel de operațiuni. Italia, Polonia, Belgia și Germania. Și Grecia, bineînțeles. Grecia care este în continuare anchetată, deci este studiată situația din Grecia. Voi repeta cu răspunsul în engleză, spune domnul Radermacher, deși probabil a existat și traducere. veți răspunde și la întrebarea domnului Garcia Margaio, care dorea mai multe informații în legătură cu obligațiunile. Pun întrebarea din nou, spune domnul Garcia Margaio. Sunt, e conștient Eurostatul de faptul că există operațiuni de securitizare în anumite state membre, operațiuni prin care sunt ascuse cifrele de deficit de cheltuieli publice. Deci sunteți la curent cu așa ceva, da sau nu? Da, știm. Da, suntem conștienți. Am uh, emis recomandări și după aceste recomandări nu au mai existat operațiuni de securitizare. Înainte de a emite această notiță orientativă, au existat operațiuni de securitizare, însă în prezent nu există niciun astfel de caz de securitizare înregistrat uh, de către noi. Sigur că sunt uh, cazuri care continuă în prezent. Deci sunt cazuri Puteți să trimiteți detaliile cu privire la operațiunile de securitizare uh, făcute în fiecare stat membru? În ceea ce privește uh, înregistrările datoriei în afara bilanțului, Aș vrea să mă refer la ceea ce am făcut uh, anul trecut în legătură cu uh, fenomenele uh, legate de criza financiară. Pentru că operațiunile sunt foarte diverse și e greu să faci diferența între pasive, circumstanțiale și pasive realizate și pentru a asigura o transparență în uh, proporție de 100% pentru utilizatorii statistici, am uh, extins uh, raportarea cu un tabel suplimentar și în acest tabel se pot vedea toate umbrelele de garanții din statele, statele membre. Aceasta este viziunea de ansamblu. Nu toate schemele de garantare însă au dus la înregistrarea unei datorii. Unele acestea, unele dintre acestea vor fi uh, înregistrate. Dacă vizitați site-ul nostru web, veți putea găsi aceste informații. Puteți uh, citi acest uh, tabel care este un tabel uh, ambițios uh, și uh, cuprinde foarte multe informații. Mulțumesc! Având în vedere că timpul este limitat, voi lua toate întrebările și vă rog să nu depășiți un minut pentru ca ultimele persoane să poată și ele să se exprime. Pe lista mea sunt Savela, Salavracos, Ciuntis. So, uh, Mrs. Savela. Doamna Savela. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, domnule Rademacher, dați-mi voie să amintesc ceva. Acum două luni la Strasburg, în sesiunea plenară, s-a pus o întrebare legată de statisticile grecești. Nu vreau în niciun caz să justific Grecia cu privire la uh, datele statistice pe care le strânge. În orice caz, i s-a pus uh, comisarului Barroso întrebarea de ce nu a încredințat competențe de audit Eurostatului. Domnul Barroso a răspuns că în 2004 a cerut guvernelor din țările zonei euro să dea o competență contabilă Eurostatului și majoritatea covârșitoare a statelor au refuzat să confere această competență Eurostatului. Doamnă președinte, practic deschidem astăzi o cutie a Pandorei. Aș avea o întrebare pentru domnul comisar. Aveți un uh, calendar în ceea ce privește guvernanța economică a zonei euro? Pentru că după trei luni, cred că nu mai vorbim doar despre problemele financiare ale Greciei, Vorbim despre un risc cu care se confruntă întreaga zonă euro. Aveți un calendar? Ne puteți spune care este calendarul care a fost convenit duminică? Ne-ar ajuta pentru a ști ce urmează să facem pe viitor. Domnul Saravracos. Am o întrebare pentru domnul Ren și voi uh, fi foarte succint. În cazul în care se activează mecanismul de ajutorare a Greciei, aș vrea să știu dacă finanțarea Uniunii Europene intervine înainte de aceea femeiului sau invers. Care dintre cele două finanțări are prioritate? Am menționat sopurile și securitizarea, însă întrebarea mea este mai fundamentală. Este conștientă Comisia de faptul că există o țară a zonei euro care folosește un sistem bazat pe cash flow și acest sistem, după cum știm foarte bine, poate fi foarte ușor manipulat, pentru că nu știi unde se ascund deficitele. Guvernul poate să se bazeze pe cecuri care nu au fost lichidate. Mulțumesc, doamnă președinte. Am impresia că audierea aceasta este într-adevăr oportună pentru că începem să primim întrebări la să primim răspunsuri. S-a spus că Grecia își uh, modifica statisticile de ani de zile și utiliza instrumente financiare pentru a modifica percepția asupra datoriei sale. Și s-a spus că este sancționată pentru că nu reușește să împrumute la dobânzi, cu, cu dobânzi foarte ridicate. Ce știau Comisia și Eurostat despre aceste operațiuni de manipulare pe care le făcea Grecia și nu doar Grecia, ci și alte țări? Pentru că ni s-a vorbit și despre alte țări. Având în vedere că Comisia și Eurostat aveau cunoștință de aceste acte, sunt coresponsabile. Oare nu există responsabil la nivel înalt? Există funcționari care lucrează astăzi la Goldman și Sex. Nu există proceduri împotriva acestor funcționari care erau la curent cu aceste manipulări. Aș mai avea o întrebare. Dacă menționăm funcționari la nivel înalt care au fost uh, interesați, oare aceștia pot să depună mărturie? sunt uh, pe deplin, pe deplin convins de temenicia monedei euro, însă aș avea o întrebare. Puteți confirma ceea ce s-a scris în Handelsblad, și anume că nu e vorba despre 30 de miliarde de euro, ci de 90 de miliarde de euro. Ne spuneți că eventual se va declanșa un mecanism în 2011. Dacă cifrele furnizate de Germania și Austria continuă să fie vărsate uh, anul viitor? Aceasta este întrebarea. Apoi, domnule Rademacher, nu ați uh, lămurit toate problemele. Ne-ați vorbit despre operațiuni SWAP. Aș vrea să știu când ați primit primele înștiințări, dacă acestea vi s-au transmis în scris. Continui cu următoarea întrebare din partea Elisei Ferreira. Mulțumesc. Aș vrea să pun următoarea întrebare. Astăzi, la sfârșitul conferinței dumneavoastră de presă, Associated Press a pus o întrebare și a spus că Europa vrea ca Portugalia să se pregătească de reduceri bugetare. Programul de stabilitate pentru Portugalia a fost deja prezentat. Portugalia este o țară în care nu există fraude, cel puțin din câte se știe. Este o țară care a făcut uh, progrese. Între 2005 și 2007 a reușit să-și reducă deficitul cu 6,1% și a reformat uh, în mod exemplar sistemul de asigurări sociale. Comisarul nu ar face mai bine să spună că are încredere în această țară sau, dacă nu, să introducă o analiză. La ora actuală, piețele sunt sensibile însă și speculatorii uh, mizează pe îndatorare. Nu credeți că dacă transmiteți un semnal de acest gen, cum că ar exista îndoieli în privința Greciei, se agra... în privința Portugalei, se agravează situația? Aș vrea să știu care este poziția dumneavoastră în privința Portugaliei? Mulțumesc, doamnă președinte. Multe întrebări au fost puse deja. Aș vrea să mă acces pe faptul că după Enron ne așteptăm la o modificare a comportamentului corporațiilor și ne surprinde în continuare faptul că au existat securitizări în anumite state membre. Foarte multe tipuri de manevre creative. Există multe mecanisme de finanțare extrabilanțieră, entități speciale și alte uh, tipuri de finanțare. Oare statele membre nu ar trebui să transmită datele în mod clar pentru a ști care sunt nivelurile reale ale datoriei? Vicky. Mulțumesc pentru observație. E clar că e mai mare de o mai mare transparență. Aș vrea să vă rog să răspundeți la întrebarea domnului Epping. O întrebare pusă și de doamna cancelar Merkel. Dacă nu e nevoie de un proces juridic pentru ca o țară să poată părăsi zona euro, oare nu ar fi o sancțiune potrivită și în ceea ce privește sancțiunile, aș vrea să știu cum sunt uh, susținute țele prin fonduri structurale. Se pare că circa 18 miliarde de euro uh, fonduri nefolosite ar putea fi uh, alocate Greciei și se pare că Comisia ar putea amenința cu reținerea acestor fonduri pentru ca ele să nu fie alocate unei țări care încalcă pactul de stabilitate. Din presă aflăm însă că s-ar putea și accelera um, procedurile de uh, respectare pentru ca banii să fie uh, trimiți, uh, trimiși mai repede. Werner Langen. O întrebare pe care o pun uh, comisarului. Vorbim de ceva timp despre cauze și consecințe, însă nu dispunem încă de propuneri din partea Comisiei în ceea ce privește o modificare a procedurilor cu privire la respectarea pactului de stabilitate. Unde sunt propunerile Comisiei? Există foarte multe contradicții. Domnul Ren ne spune că va fi nevoie de măsuri complementare de consolidare, însă în același timp omagiază programul de economii al Portugaliei de 70 de milioane. Nu văd cum putem vorbi despre Uh, o situație realistă în, această, în acest caz. Aș vrea să vă întreb dacă intenționați de asemenea să uh, trageți la răspundere Gold, Goldman și Sachs pentru um, falsificarea conturilor, mai ales uh, în legătură cu Grecia. Parlamentul are oarecare responsabilitate pentru că cel puțin unii dintre noi am votat și am acceptat intrarea Greciei în zona euro. Deci poate că am putea să ne asumăm o parte din uh, răspundere. Trec la limba suedeză pentru că știu că domnul comisar Ren vorbește foarte bine această limbă. Aș vrea să știu care sunt mecanismele propuse de comisie. Mi se par niște mecanisme foarte inteligente. Trebuie să vorbim și despre țările care sunt în afara zonei euro. Și trebuie să vedem în ce măsură situația lor este afectată de deciziile luate în zona euro, pentru că acestea au un impact și asupra țelor din afara zonei euro. Comisarul Ren nu consideră că ar fi bine să implicăm și țările din afara zonei euro în uh, această schemă de uh, împrumuturi și aceasta în numele solidarității din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mai sunt și alți deputați care doresc să pună întrebări, însă cred că ne oprim aici pentru ca domnul comisar să poată răspunde. Domnul Rademacher răspunde și la, rămâne și la sesiunea următoare și deci va putea uh, răspunde. Oli Schmidt a spus că va invoca articolul 136 al tratatului. Parlamentul ar dori să se uh, folosească articolul care permite implicarea Parlamentului în sistemul de supraveghere multilaterală. Și în felul acesta îi răspundem și domnului Schmidt, domnule comisar. Mulțumesc Doamnă președinte, aș vrea să încep cu întrebarea pusă de doamna Savela în ceea ce privește statisticile grecești și întrebarea pusă domnului Barroso. Nu pot să mă refer decât la faptul că țările membre nu erau gata să dea comisiei puteri de audit. Sperăm că vom obține aceste puteri și asta cât de curând posibil în urma acestei crize. Doar Consiliul poate lua decizia aceasta. Propunerea este foarte solidă, a fost discutată deja acum 5 ani, este ușor modificată, dar nu substanțial și nu sunt motive pentru care nu ar putea fi adoptată în curând. În ceea ce privește calendarul pentru guvernanța economică, s-a spus că e vorba despre trei luni. Am așteptat uh, mulți ani Raportul Belom menționa deja acest lucru. Și menționa de uh, provocările la adresa Uniunii Europene. Iată de ce propunem o facilitate pentru rezolvarea crizelor în uh, zona euro. Este important să dispunem de aceste instrumente pentru a asigura stabilitatea financiară în zona euro. În același timp, fără a da vina pe unii și pe alții, pentru că nu are niciun rost, să nu uităm că Grecia a consumat mai mult decât a, trebuia ani de zile și e clar că s-au produs uh, nereguli statistice ani de zile și trebuie corectate. o întrebare în privința intervenției Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional. Grecia nu a făcut încă o solicitare și așteptăm să vedem care vor fi sumele și condițiile în cazul în care Grecia va face această solicitare. Suntem gata, dar asistența aceasta nu a fost solicitată. Domnul Schecona s-a referit la faptul că se folosesc încă metode de contabilitate demodate. Am cerut uh, informații de la Eurostat, voi primi aceste informații și poate și domnul Rademacher se va referi la aceste lucruri în răspunsul său. Apoi s-a spus că Grecia este pedepsită Mie nu mi se pare. Uh, duminica trecută a făcut un gest de solidaritate la adresa Greciei. Dacă au existat acțiuni ilegale sau uh, infracțiuni legate de operațiuni, am cerut uh, serviciilor, deci, ca în cazul în care s-au comis acte ilegale, am pus această întrebare și mi s-a răspuns că operațiunile cu sopuri erau legale la vremea respectivă. Nu erau foarte legitime, aceasta este o judecată de valoare, însă, conform legislației în vigoare, erau legale și din 2008 Eurostat a interzis aceste operațiuni în contabilitatea națională. Din 2008 am corectat, deci, acest lucru Însă uh, legitimitatea nu este tot una cu legalitatea. Dacă serviciile mele, Eurostatul sau alte servicii află că există cazuri de ilegalitate, voi lua legătura imediat cu autoritățile naționale sau europene în funcție de competențele implicate. Domnul Martin s-a referit la speculații în Handelsblatt. Nu vreau să comentez speculațiile, pentru că nu există motive. Dacă mecanismul de asistență financiară pentru Grecia va fi activat, este clar că în primul an statele membre uh, vor debloca până la 30 de miliarde de euro în paralel cu sumele, suma care va fi furnizată de Fondul Monetar Internațional și care va fi decisă de această organizație. Deciziile vor fi luate pe baza uh, evaluării Comisiei și a Ministrului de Finanțe. Apoi s-a pus o întrebare în ceea ce vește Portugalia, doamna Ferreira a pus o întrebare. A întrebat dacă am uh, evaluat Portugalia. Personalul meu, a, personalul comisiei a lucrat foarte mult la cazul Portugaliei. Respectăm regulile și este important ca programul de stabilitate să fie evaluat în uh, lumina uh, pactului de stabilitate. Este ceea ce am făcut și considerăm că guvernul portughez a, are un uh, program de stabilitate concret care urmărește fi stabilizarea bugetară. Există măsuri care au fost uh, hotărâte și dacă riscurile se materializează, e posibil să fie necesare măsuri suplimentare pentru a se atinge obiectivele programului de stabilitate. Doamna Ford s-a referit la întrebarea domnului Eppings și anume dacă o țară care nu respectă uh, regulile poate fi obligată să părăsească zona euro. Conform tratatelor, e nevoie de o schimbare a tratatelor. Și cu toții știm care sunt implicațiile. Propunerea noastră se bazează pe condiții riguroase și trebuie să fie atât de neatractiv încât nicio țară să nu vrea să, se, să ajungă în această situație. Am uh, rezerve în ceea ce privește o ieșire forțată din zona euro, pentru că nu este conformă tratatelor. Și întreaga filozofie a părinților fondatori a Uniunii Europene este în contradicție cu astfel de idee. Domnul Langen a întrebat când vom face propuneri concrete. Le vom face în următoarele săptămâni și am vrut să discut cu Parlamentul pentru că este o primă ocazie. Voi discuta și cu Consiliul și cu toate părțile interesate și peste câteva săptămâni voi face o propunere concretă cu privire la consolidarea pactului de stabilitate cu privire la supravegherea economică și cu privire la instituirea unui uh, mecanism de soluționare a crizelor. Am răspuns deja la întrebarea legată de Portugalia. S-a pus întrebarea dacă e nevoie de măsuri suplimentare. Sunt de acord cu domnul Schmidt Trebuie să învățăm uh, lecțiile care se desprind, însă, așa cum spunea și domnul Schmidt, nu are rost să arătăm pe nimeni cu degetul. Important este să găsim soluții și să ajungem la acorduri. În ceea ce privește întrebarea dacă guvernanța economică ar trebui să se aplice la întreaga Uniune Europeană sau la, doar la zona euro, eu aș uh, spune la întreaga Uniune Europeană, pentru că Uniunea Europeană cuprinde 27 de state membre și trebuie să plecăm de la această realitate. Doamna Ție s-a referit la articolul 130, uh, 121. Într-adevăr, trebuie să-l folosim în ceea ce privește liniile directoare, reformele structurale, Trebuie să facem uh, recomandări și nu am folosit acest instrument uh, suficient. Este unul dintre instrumentele care nu au fost bine folosite și care pot fi activate pe viitor. Și aceasta este, este ceva valabil pentru toate, stat, toate statele membre. După cum spuneam, lucrăm pe baza tratatului uh, și tratatul este clar. Articolul 136 acoperă toate statele membre și invit țările care îndeplinesc condițiile pentru a intra în zona euro să le urez bun venit tuturor țărilor care întrunesc uh, condițiile. ați spus că ați întrebat, ați cerut statelor membre să își raporteze operațiunile. E inclus și cazul moratorului cu privire la operațiunile extrabilanțiere. să înțelegem că nu se vor mai efectua astfel de operațiuni? Sau poate domnul Rademacher poate să răspundă la această întrebare. Domnul Rademacher poate să răspundă. Însă eu vă pot spune că statele membre sunt obligate să raporteze aceste operațiuni în uh, cadrul unui exercițiu de raportare normal. Însă vom asculta și răspunsul domnului Rademacher. Da, vreau să verific pentru că știu că trebuie să plecați. Domnul Rade Maharale, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Moratoriul în ceea ce privește așa numitele date curate, din câte înțeleg eu, prin sistemul statistic european, Uh, va fi mult mai avansat decât credeți dumneavoastră, în mod cam sceptic. Avem reguli pentru parteneriate public-privat, pentru securitizare, pentru vehiculele uh, speciale, pentru swaps. Deci, din câte știm noi, acoperim toate domeniile și vom acoperi toate golurile cât de repede se poate. Costionarul nostru, la care statele membre trebuie să răspundă corect, include toate aceste tipuri de operațiuni. Și în coordonare cu statele membre, am cerut să clasifice sau să reclasifice, dacă luăm cazul uh, anului 2001 când nu existau reguli, și în 2008 regulile s-au schimbat, uh, dar datoria există în continuare, datoria trebuie reclasificată. Deci, moratoriul pe care îl cereți, într-un fel, face parte deja din chestionarul nostru de doar pe an. În ceea ce privește baza numerar, nu știu exact despre ce țară era vorba, dar uh, mai multe țări lucrează cu conturi în numerar, mai ales atunci când e vorba de contul curent al guvernului, dar trebuie să vă asigur că transferăm aceste conturi în numerar uh, la o contabilitate mai clasică folosită de noi în general. Cred că comparativita, comparativitatea Um, în domeniul datorilor și deficitelor este foarte bună, mult mai bună decât în celălalt, cazul celorlalte 300 de statistici pe care le facem. Deci ne aflăm uh, uh, într-o fază destul de avansată. Um, Mulțumesc. Nimeni nu strigă la mine că ar mai avea întrebări presante, așa că vom încheia aici Uh, prima sesiune um, de întrebări și răspunsuri. Am depășit uh, program, timpul prevăzut. Sper că nu vom avea prea multe probleme pentru partea următoare și trecem deci la a doua parte în care îi vom asculta pe reprezentanții domeniului privat care vor ocupa locurile domnului comisar și domnului uh, Radermacher. Cred că pentru a introduce această a doua sesiune și în timp ce dânsi își ocupă locurile, aș putea spune că poate a fost o surpriză pentru anumiți membrii acestei comisii sau ai publicului în general că statele membre folosesc uh, Uh, persoane din domeniul uh, bancar, al investițiilor, pentru a-și gestiona datoriile. Statele au multe datorii de gestionat uh, și trebuie să ne întrebăm și de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, de ce datoriile sunt excesive și ce a costat sau ce nu a costat să se facă acest lucru și care este presiunea politică, de exemplu presiunea de a lansa moneda euro sau presiunea uh, pactului de stabilitate și creștere. Putea spune că ar putea exista o paralelă cu ceea ce s-a spus despre bănci care ar putea avea stimulente să aibă deficite excesive pentru a respecta necesitățile de capital. Deci, reglementarea cauzează această activitate sau altceva? și poate ne vom gândi și la publicitatea pentru specula cu uh, obligațiuni uh, ale statului grec uh, și a swapurilor de credite neperformante. Um, autoritatea DTCC care registrează titlurile sprijină această posibilitate, această ipoteză. Deci, oare se datorează criza fondurilor speculative, așa cum ne fac să credem, um, să uh, credem ziarele, sau există și alte activități care au dus la această situație? Acum vom uh, asculta prezentările și vom putea pune întrebări domnului Gerald Corrigan, președintele băncii Goldman Sachs din Statele Unite și Um, care uh, domnul a lucrat înainte și la uh, Banca Federal Reserve de la New York, deci are experiență uh, pentru a ne vorbi despre aceste lucruri în general, și Richard Metcalf, care se ocupă de politica globală la Asociația Internațională pentru Swaps și Produse Derivate. <coughs> Mai întâi dăm cuvântul domnului Gerald Corrigan, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Puteți uh, să vă așezați dacă doriți pentru a fi și mai aproape de microfon. Cred că mă auziți mai bine dacă stau jos, spune domnul Corrigan. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a mă afla alături de dumneavoastră astăzi. Declarația mea scrisă a fost transmisă Comisiei și am abordat în aceasta diferite perspective legate uh, de perspective de gestionare a datorilor statelor și facilitarea supravegherii piețelor produselor derivate. Și având în vedere că nu avem mult timp la dispoziție, vă voi uh, menționa doar acum câteva idei. Primul uh, punct pe care am dorit să-l subliniez este faptul că în această gestionare, în gestionarea datoriilor uh, statelor, uh, trebuie să recunoaștem că atât statele, că gestionarea acestor atât de state cât și de agenții privați, este mai mult o artă decât o știință. Și uh, nu se poate prevedea, nu se pot prevedea toate situațiile atipice și evenimentele care pot apărea. Și în multe țări, Există obligații financiare ale guvernelor care nu se oglindesc neapărat direct în buget. Acesta este un motiv pentru care este atât de important să avem instituții cum este Eurostat aici în Uniunea Europeană sau Oficiul pentru Buget al Congresului din Statele Unite și agenții independente de uh, creatoare de standarde pentru politici și uh, practici uh, contabile în întreaga lume. Și aceste tipuri de provocări sunt cele care fac uh, uh, important uh, ca gestionarea uh, datoriilor să fie făcute um, conform anumitor reguli. Mai întâi, uh, politicile de gestionare a datoriilor trebuie să recunoască anumite elemente fundamentale, de exemplu, uh, Uh, piețele financiare și publicul în general doresc, în general, sunt dispuși uh, să fie îngăduitori la început în legătură cu implicațiile pentru anumite țări, implicațiile bugetelor, uh, deficitelor bugetare excesive. Dar dacă aceste deficite excesive um, durează, și cu cât durează mai mult, toleranța scade și până la urmă dispare uh, și atunci provocările uh, gestionării datoriilor și uh, costurile um, implicate în aburțarea datoriilor cresc foarte mult. În al doilea rând, organizații cum este Eurostatul trebuie să beneficieze de multă independență politică. Independența, independența politică bineînțeles cu răspundere um, a Eurostatului este la fel de importantă ca și cea a Băncii Centrale Europene. Un alt principiu al gestionării datoriilor este faptul că chiar dacă este scump este necesar ca uh, statele um, care emit uh, titluri să beneficieze de expertiza um, experților uh, de pe piețele de capital. Și de aceea, majoritatea statelor au uh, un grup de consilieri în domeniul piețelor financiare. Un alt element important care s-a discutat, uh, care a fost menționat uh, deseori în discuția anterioară, este faptul uh, că standardele contabile și de raportare financiară a statelor suverane trebuie să fie cât mai clare și transparente și în timp trebuie să ajungă la o consecvență cât mai mare la nivel internațional Eh, eu cred că este obligatoriu să se tindă spre um, o, uh, o mai uh, bună, un, un mai bun echilibru transfrontalier uh, în principiile de gestionare și raportare în legătură cu um, <clears throat> fondurile statelor suverane. Aceste principii, bineînțeles, nu sunt în panaceu. Uh, Uh, deficitele uh, sunt ce sunt și trebuie compensate. A doua parte a prezentării mele se referă la facilitarea supravegherii piețelor produselor derivate. După cum știți și după cum știu și colegii dumneavoastră, este un subiect foarte complex și doresc să subliniez încă de la început că în ciuda perioadei foarte dificile din ultimul an sau ultimii 2-3 ani, s-au făcut progrese importante încă din 2005 uh, pentru a se ridica anumite stegulețe roșii uh, pentru a contracara carențele uh, de pe piețele financiare. Uh, și uh, două uh, grupuri de profesioniști din domeniu au contribuit la această reglementare, grupuri al cărui președinte am fost și la acestea au participat multe funcționari de la bănci centrale, inclusiv din Uniunea Europeană, și s-au făcut progrese importante în ultimii cinci ani pentru a repara anumite probleme structurale. Cred că dacă nu s-ar fi luat aceste inițiative, criza financiară ar fi fost uh, uh, mai gravă, poate mult mai gravă decât a fost. Și uh, în documentul scris pe care l-am, l-am <clears throat> transmis comisiei dumneavoastră. Am menționat câteva exemple în acest sens, nu le voi repeta acum, vă replica numai, îl voi menționa doar pe ultimul și anume, după multe discuții uh, între um, reprezentanții uh, grupurilor de pe piață, uh, s-au creat facilități de compensare centralizate a părților și au început să funcționeze aceste facilități pentru diferite clase de tranzacții. Bineînțeles, încă ele nu funcționează perfect, dar această inovație Uh, va duce la scăderea importantă a riscurilor sistemice în comercializarea produselor derivate, mai ales când e vorba uh, de swap-uri uh, de credite neperformante. S-au mai luat și alte inițiative importante. Una dintre acestea este faptul că garantarea la nivel central pentru uh, toate uh, titlurile standardizate uh, între părțile de pe piață uh, vor uh, duce uh, la disponibilitatea unor informații mult mai concrete și la mai multă transparență pe piață. Așa cum arată astăzi lucrurile, aproximativ 95% Uh, dintre titlurile existente pe piață și probabil majoritatea titlurilor care nu sunt standard uh, sunt înregistrate în uh, registrul nostru DTCC și um, se prevăd sisteme similare și pentru rata dobânzii și pentru titlurile derivate. Și cu aceste noi capacități și noi sisteme uh, se pot uh, produce rapoarte în mod foarte regulat în legătură cu situația tuturor produselor, inclusiv a celor ale uh, statelor suverane. Deci acestea sunt disponibile în mod public. Și astfel, um, actorii de pe piață de pe piața produselor derivate OTC uh, vor putea beneficia de standarde de capital uh, și de capacități de supraveghere uh, mult mai bune. După cum am spus, chiar și acum um, autoritățile de supraveghere providențială din diferite țări pot beneficia de informații uh, de calitate superioară. Și organismele de supraveghere care uh, se ocupă de garanții uh, și uh, marje uh, pot uh, să dea alerte timpurii dacă apar probleme. Aceste inițiative și altele, precum și măsurile deja aplicate, reprezintă, după părerea mea, condițiile necesare și suficiente pentru a îmbunătăți securitatea și transparența pieței uh, produselor derivate OTC. Dar, uh, pe măsură ce avansează uh, reformele, trebuie să ne asigurăm că aceste piețe vor continua să joace rolul lor vital de a um, oferi lichiditate uh, și pe piețele de produse derivate și pe piețele de capital prin uh, produse uh, financiare uh, diversificate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la cea de-a doua prezentare făcută de către domnul Richard Metcalf, după care vom avea o sesiune de întrebări. Am văzut că deja o serie de deputați mi-au făcut semn că doresc să ia cuvântul. Domnule Metcalf, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, eu mă voi referi la transparența supravegherii. După părerea mea, putem învăța câteva lucruri din criza actuală. E vorba de robustețea infrastructurii, de o mai bună gestionare a riscului, la care s-a referit și domnul Corican. Privind transparența supravegherii. Noi, industria, putem colabora cu legiuitorii comunitari pentru a soluționa lucrurile. Deci mă voi referi la aceste concepte pe general. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Deci noi nu avem un mandat pentru a spune ce fel de raportare trebuie să facă statele suverane, ce fel de date și cui să le trimită. Deci eu voi avea niște comentarii generale privind uh, integritatea pieței de produse derivate over the counter. Uh, în ceea ce privește transparența pieței, e o altă problemă separată pentru care trebuie să se facă o analiză cost-beneficii, însă trebuie spus că în mod consecvent ne dăm seama că transparența urmează uh, evoluțiilor sau um, cursului lichidităților și nu invers. Printre clienții noștri avem și state suverane, 70 de membri, avem uh, instituții care folosesc produsele derivate pentru a gestiona riscurile și o fac din anii 1980. Deci aceste instrumente nu sunt chiar atât de noi. Primul caz uh, public de produse derivate a fost un swap de valută cu banca în care a fost implicată Banca Mondială. Între timp, am văzut cum uh, piața a evoluat cu normele contabile și cu toții cu toți membrii organizației mele, cred că prin supraveghere se poate asigura un nivel de prudență și, e, și de eficiență a pieței în beneficiul economiei. Trebuie să știm clar că sumele care sunt în pericol prin piața de derivative reprezintă practic doar o fracțiune din piața totală a titlurilor de valoare, deci acțiuni și obligațiuni. Și tot așa reprezintă o foarte mică parte din PIB. Deci, printr-o supraveghere transparentă, avem niște beneficii clare, putem evita manipulările de pe piață, care, deși sunt rare, pot submina încrederea în piață, uh, în dezavantajul participanților. Și, în al doilea rând, o supraveghere sistemică, și anume abilitatea de a vedea dacă anumite poziții pot fi construite de către o anumită parte sau de către o anumită firmă care practic uh, începe să aibă un control excesiv. E și în interesul uh, firmelor din domeniu să existe supraveghere. Odată ce aceste companii sunt supravegheate, nu există niciun motiv pentru care piața să nu funcționeze liber în funcție de contracte, așa cum se întâmplă într-o economie liberală. De asemenea, e clar că soluțiile pentru integritatea pieței vin din niște concepte relativ simple. O raportare a tranzacțiilor pentru ca supraveghetorii să monitorizeze participarea la piață în timp util și real. Un exemplu e din Marea Britanie, unde există un regim, un regim de raportare a tranzacțiilor. E vorba de toate tranzacțiile over the counter. Asta se poate face diferența între, pe de o parte, adevăratele procese, în adevăratele tranzacții, în care produsele derivate au un rol uh, de jucat pe piață și, pe de altă parte, situațiile de comportament abuziv care denaturează lucrurile. Deci e important să faci diferența între, să faci distinția în aceste, între aceste două sisteme, între aceste două situații. În ceea ce privește riscul sistemic, am putea supraveghea pozițiile pentru a vedea care este situația activelor asupra tuturor produselor derivate, asupra ratei uh, dobânzilor, iar aceste date sunt uh, incluse într-un singur loc. Putem de asemenea să, ev să evaluăm uh, riscurile la nivel internațional și de aceea un singur registru global ar fi soluția potrivită, nu doar că e mai, pentru că e mai ieftin, ci pentru că vom avea niște standarde uh, suficiente de eficiență și de prudență. Bineînțeles, unele detalii legate de raportarea tranzacțiilor și a registrelor uh, complică situația, deci de aceea e bine să existe niște standarde tehnice foarte bune uh, în ceea ce privește limba de raportare și din fericire avem deja astfel de măsuri care funcționează. E important de asemenea să avem încredere în ceea ce privește fiabilitatea acestor tranzacții. Și, deși piețele sunt gata să ofere date, există anumite obstacole juridice. Și colaborăm acum cu autoritățile de supraveghere pentru a vedea cum putem soluționa problemele existente. Trebuie să constatăm că sursa uh, instrumentelor derivate este accesibilă tuturor. Datele DTCC, datele publicate de DTCC cu privire la uh, derivate, arată că acestea sunt o Uh, parte minoră din uh, cifra de afaceri totală și din uh, obligațiunile operațiunile în curs. Fluxurile financiare cele mai importante continuă să fie titlurile de valoare, piețele de împrumut, piețele de mărfuri și de devize. CDS-urile pe obligațiunile guvernamentale grecești reprezintă doar 2% din uh, totalitatea uh, obligațiunilor. În același timp, pentru investitorii mari care folosesc uh, CDS-uri, faptul că acestea sunt disponibile le dă încredere pentru a cumpăra obligațiuni și faptul că există și dacă s-ar restricționa utilizarea CDS-urilor, investitorii ar cere uh, sume mai mari pentru și acest lucru aduce la creșterea costului uh, împrumuturilor. Noi uh, susținem coordonarea internațională a abordării legate de derivatele OTC pentru că reprezintă un serviciu financiar transfrontalier Credem într-o abordare pra pragmatică în ceea ce privește locația și infrastructură și oricare ar fi uh, locația unei infrastructuri, din cauza naturii pieței, e nevoie de coordonare transfrontalieră uh, și nu există alternative la această coordonare internațională. În uh, ceea ce privește expunerile mari la risc, notăm faptul că Uniunea Europeană are o legislație excelentă, există măsuri care vizează expunele mari la risc. Considerăm că disciplina uh, contabilității mark-to-market uh, este foarte importantă pentru că aduce produsele derivate pe uh, bilanț. În concluzie, s-ar putea să mai fie încă multe de făcut. Uh, e de luat, uh, sunt de luat măsuri tehnice și măsuri la nivel politic, însă ce putem face este cel puțin să identificăm orientarea și să fim de acord cu faptul că avem un obiectiv comun. Dacă ar fi să sintetizez poziția noastră, uh, aș spune că lumina soarelui este cel mai bun dezinfectant. Vă mulțumesc! Citesc uh, numele persoanelor care vor să intervină. Um, we have Kay Swinburne, Annie Podimata, Hans-Peter Martin, Nicholas Salvakaros, Schmidt and Werner Langen. Um, so we'll start with Kay. Începem cu Kay. Okay. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc celor doi uh, vorbitori pentru explicațiile date. Deci discutăm despre produse derivate și despre um, regulamente și e încurajator să vedem care este poziția lor. Însă nu cred că doar prin autorizare putem uh, soluționa problemele care există pe piața produselor derivate, OT, pe, în ceea ce privește produse derivate OTC. Domnule Corrigan, știu că Goldman Sachs nu este singura bancă care a făcut astfel de operațiuni pentru guverne. Știu că aveți și colegi care fac același lucru. Și cred că ar fi bine să vă spun uh, un lucru de la început. Ați putea explica care este diferența, dacă există aceasta, între un produs financiar vândut uh, care duce la beneficii pentru trezorerie sau și uh, anumite operațiuni pentru a ascunde anumite informații? Și ce cerințe de supraveghere ar trebui să existe? în uh, structura propusă. Și cred că și mulți colegi au avut uh, aceleași gânduri în ultimele săptămâni, deci poate că astfel uh, veți putea stabili și dumneavoastră o poziție mai ușor. Doamnă Podimata, după care vom avea răspunsuri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să le mulțumesc celor doi invitați pentru prezentările făcute. Am o întrebare privind o inițiativă de acum o lună și jumătate, o inițiativă a premierului grec, um, a premierilor din Grecia, Luxemburg și a doamnei Merkel și a domnului Sarkozy. Într-o scrisoare comună adresată domnului Barroso, președintele Comisiei, aceștia cereau să se facă o anchetă uh, privind uh, rolul și consecințele speculei asupra CDS-urilor, asupra obligațiunilor publice din Grecia. Mai exact, în această scrisoare se cerea ca Uniunea Europeană să supravegheze, să se asigure că există o securitate pe această piață prin înființarea unei structuri unice pentru lichidarea acestor produse. Deci cum putem garanta independența unei astfel de structuri? După ce v-am ascultat, înțeleg că dumneavoastră sunteți de acord să se înființeze o astfel de structură. O altă întrebare. Credeți că ar trebui să fixăm niște condiții minime pentru CDS-uri? Această idee este propusă în aceeași scrisoare la care m-am referit. Nu credeți că ar trebui să interzicem achiziționarea de CDS-uri care nu, care ar fi folosite pentru a acoperi riscurile? Vă mulțumesc, domnule Corrigan. Doriți să răspundeți? să răspund la prima întrebare adresată de persoana de la dreapta mea. Dumneavoastră ați vorbit despre a ascunde. Ați folosit acest termen. E un termen destul de puternic și nu cred că e termenul care ar descrie cel mai bine situațiile specifice la care poate că v-ați referit. Dacă se ascund anumite lucruri prea mult, e o altă problemă. Aici vorbim despre un domeniu în care transparența ar fi trebuit să fie mai bună. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ținând cont uh, de faptul că aceste tranzacții între Goldman Sachs și Grecia au avut loc în urmă cu 10 ani, deci cred că de atunci uh, situația s-a îmbunătățit în ceea ce privește transparența. M-ați întrebat dacă eu credeam că responsabilitatea pentru o mai mare transparență vine din partea statelor. Răspunsul este nu. Ambele părți trebuie să fie mai responsabile nu doar statele suverane. Din 2001 încoace, mai ales în ultimii 2-3 ani, inclusiv în perioada de criză, au existat mișcări uh, substanțiale către articularea clară a responsabilităților absolute pe care le au atât vânzătorul cât și cumpărătorul. Și a spune specific că, după părerea mea și din experiența proprie, una din responsabilitățile deosebit de importante din partea vânzătorului este să facă tot posibilul Chiar dacă situația este complicată și nu este ușoară să facă tot posibilul pentru ca documentele să fie cât mai cuprinzătoare și cât mai ușor de înțeles. Deci m-ați întrebat cine e răspunzător. Răspunsul ambele părți. Și cu cât uh, ne amintim mai mult de acest lucru pe viitor, cu atât mai bine. O a doua întrebare. Termenul speculă, dacă îmi permiteți să încep cu acesta. Eu cam exagerat. Depinde de limbajul pe care îl folosim. Totul poate fi interpretat diferit în funcție de persoane. Ar vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru care vă va arăta ce relevanță acordăm noi termenului speculă. E un concept simplu, însă nu prea ușor de înțeles de multe ori. Pe piața de produse derivate și pe alte piețe, adevărul e că pentru fiecare vânzător e un cumpărător și viceversa. Așa funcționează piețele, în virtutea acestui principiu. Dacă o companie sau o o țară dorește să cumpere ceva, dorește să facă short selling sau short buying, cineva trebuie să facă exact invers. Deci e clar că trebuie să existe o corespondență între short și, și long buying, cumpărare și vânzare short și long. Și, după părerea mea, de aici decurge și cea a doua parte a întrebării dumneavoastră, la care ați făcut aluzie. Eu uh, înțeleg uh, cât de importante sunt reformele la care vă referiți, m-am referit și eu la ele în declarația mea. Însă m-a surprins oarecum expresia pe care ați folosit-o. Când vorbim despre aceste facilități pentru autorizare centrală, nu avem cum să fim siguri pe deplin că acestea sunt într-adevăr reglementate. putem avea niște regulamente foarte stricte, trebuie să existe niște standarde în legătură cu cine poate face parte din aceste organizații și niște condiții de uh, eliminare a membrilor acestei structuri. Unul din standardele pe care le-aș impune eu pentru aceste CCPs, Centralized Counterparty Clearing, acestea ar trebui să colaboreze cu autoritățile de reglementare folosind este de stres pe care le pot folosi concomitent, teste de performanță. Deci e nevoie de niște criterii de integritate financiară foarte stricte. Eu nu sunt ferm convins că reformele viitoare și cele care au fost deja făcute pot soluționa problemele existente și sunt sigur că evoluția din următoarele 18 luni privind disponibilitatea informațiilor comerciale la toate nivelurile va crește nivelul de transparență atât pentru state suverane, pentru companii, pentru autoritățile de reglementare și cu toții cred că ne vom simți mult mai liniștiți decât ne simțim în momentul de față. Vă mulțumesc, domnul Metcalf. Referitor la prima întrebare, cred că mi-a fost adresată și mie, deci pot să fac comentarii. Cred că răspunderea revine ambelor părți. Însă firma financiară are o responsabilitate mai mare atunci când trece la vânzarea cu amănuntul. Însă vânzarea cu amănuntul nu e o trăsătură a pieței uh, de derivative, de produse derivate OTC. Există manager de fonduri care folosește swapurile aceste credite neperformante. Nu înseamnă că nu sunt de acord cu domnul Corrigan, însă există anumite nuanțe pe care ar trebui să le avem în considerare. În ceea ce privește anchetarea eventualelor activități de speculă. E o problemă legată de definiție, în primul rând. Dacă e să luăm sopurile de credite neperformante, acestea nu au cum să existe fără ca ambele părți să aibă o părere contradictorie în legătură cu evoluția viitoare a produsului respectiv. O persoană cumpără protecție, iar cealaltă urmărește niște prime. Iar cel care achiziționează protecție trebuie să plătească o primă pentru a intra în contractul respectiv și de foarte multe ori prima trebuie plătită de la bun început. Deci eu nu aș vrea să se ancheteze activitățile de pe piață, deoarece vă veți da seama că piața este sănătoasă și că există un adevărat apetit pentru risc. În ceea ce privește rolul um, autorizărilor centralizate pentru părți. Aici ar fi vorba de o concentrare a pozițiilor de risc, dacă s-ar crea astfel de um, structuri. Ideea ar fi să protejăm anumite părți de celelalte. Ne-am dat seama că autorizarea bilaterală are un rol de are un rol de jucat și că a avut un efect în ceea ce privește falimentul băncii Lehman Brothers. Deci mă refer aici la dealerii majori. Vă mulțumesc. Dacă doriți să reveniți la ceva, la vreun punct. Urmează domnul Hans Peter Martin. Hans Peter. Hans Peter Martin. Mulțumesc. Întotdeauna e foarte interesant să ai uh, contacte cu parteneri sau membrii Goldman Sachs, fie în Australia sau în New York. Și am fost uh, impresionat de uh, activitățile de succes ale companiei dumneavoastră în ultimii ani. Unii s-au scufundat pe când dumneavoastră ați avut uh, succes. Dacă ați avea posibilitatea de a oferi, de a accepta oferta legată de guvernul grecesc, și ați uh, v-ați implicat din nou într-o astfel de afacere legată de swapuri sau uh, ați spune că este ceva prost pentru reputația dumneavoastră? Și sunteți de acord cu cei care spun că Goldman Sachs este mai relevant astăzi decât Papa? În timp ce vă gândiți uh, la asta, dăm cuvântul unui alt deputat. Sala. Domnul Coregem vorbește fără microfon. Vă răspund la întrebare. Chiar și papa are probleme zilele astea, ca să vă răspund la întrebare. Și mai e și un împărat bizantin care a avut uh, dificultăți pentru că flirta cu o fată la vremea respectivă. Și a spus că femeia este o ispită dar și că foarte multe lucruri veneau de la femei. Din Statele Unite am preluat cuvintele și bunurile. Sunt multe lucruri bune care vin din Statele Unite, însă tot din Statele Unite a venit și criza și trebuie să ne ajutați acum să ieșim din criză. La ora actuală, una dintre cauzele crizei este că americanii au început să imprime bani. Noi nu facem asta în Europa. Ar trebui ca credibilitatea dolarului să scadă față de euro, nu se întâmplă așa. Ne-ați vorbit despre multe lucruri teoretice, însă oare nu ar fi cazul să restabiliți paritatea corectă? spunând că euro ar trebui să fie mult mai puternic decât uh, dolarul, având în vedere că Statele Unite uh, apelează la emiterea de monedă? Mulțumesc. Nu știu dacă sunteți uh, papa sau uh, uh ispita, însă vă invit să răspundeți la întrebări back to my right here, and that is putting the... Mulțumesc. Lăsându-l pe papă la o parte, întrebarea era dacă am fi în aceleași circunstanțe uh, ca și uh, cele în care a intervenit Common uh, Sachs în cazul Greciei da, în 99-2000, dacă ar face același lucru încă o dată. Aș spune că nu putem uh, suprapune exact situațiile de acum 10 ani și de astăzi. Nu există nicio îndoială din punctul meu de vedere că chiar dacă s-ar ivi din nou exact aceleași circunstanțe, ceea ce nu se poate, bineînțeles, probabil că am face același lucru, însă într-un mod uh, oarecum diferit. Mă întorc la întrebarea anterioară. Probabil că am recunoaște responsabilitatea vânzătorului și cumpărătorului. În prima situație, în 1998, 99, 2000, scopul originar al swapurilor a fost ca euro să-și poată schimba uh, datoria în uh, dolari în euro. Uh, motivațiile din spatele acestei decizii a, a Greciei și din spatele deciziei Goldman Sachs au fost motivații raționale și normale. Și asta este indiscutabil, chiar cu reculul pe care îl avem acum, după 10 ani. Când s-a intrat în aceste contracte, pentru a răspunde la a doua întrebare, am uh, traversat o perioadă în care euro uh, s-a apreciat față de dolar și yen. Și deprecierea euro în 2001 a dus la decizia autorităților grecești de a face aceste sopuri la uh, ratele pieței și să le convertească la rate istorice. Decizia aceasta și nevoia de a restructura tranzacțiile originale au uh, dus la problemele la care s-a făcut referire aici. Pentru că s-a trecut de la rata pieței la rata istorică. Și astfel s-a, creat situația în care a existat o reducere cu 1,5% a datoriei uh, grecești. Însă, chiar și cu această reducere, procentul datoriei în 2001 rămâne de peste 100%. Și în ceea ce privește întrebarea dacă am proceda încă o dată la fel, este important de observat că dacă regulile actuale ar fi fost în vigoare în 2001, regulile introduse în 2008 de Eurostat, s-ar fi creat o situație în care banii datorați de Grecia Goldman Sachs ar fi fost considerați un împrumut. Având în vedere de deci, circumstanțele, și dacă le aplicăm la situația de după 2008, trebuie spus că situația nu ar mai fi fost aceeași. Cu regulile uh, din 2008, răspunsul este da. A doua întrebare. Pornind de la ipoteza că această criză a venit din Statele Unite sunt suficient de uh, onest pentru a spune că e foarte mult adevăr în această afirmație. Bine, au fost probleme și în alte părți uh, ale lumii, însă nu contest faptul că rădăcinile acestei crize sunt uh, în Statele Unite. în ceea ce privește un mai bun nivel al parității schimbului uh, între dolar și euro, aș putea să mă întorc la experiența mea de bancher central. Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat uh, când lucram la Banca Centrală este că nu e bine să faci ce observații legate de politica de curs valutar. Și ca atare voi evita răspunsul la această întrebare dacă nu vă supărați. Nu știu dacă celălalt invitat dorește să spună ceva. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Just a simple follow-up question because Am o scurtă întrebare suplimentară. Ați spus că atunci operațiunile swaps uh, au avut loc la prețul pieței. Întrebarea mea este dacă valoarea swap-ului în 2001 a fost 2,4 miliarde de euro, putem uh, înregistra la această valoare operațiunea swap sau putem înregistra informația că s-a vândut swap-ul în 2005 pentru 1,5 miliarde de euro băncii naționale. 5,1 mă scuzați, miliarde de euro băncii naționale Greciei. Eh, deci în 2001 este, era o, un preț al pieței, deci aș vrea să știu dacă exista un, eh, o component ascuns și prețul a fost redus și transpus sau um, adus la suprafață, să spunem, în alt moment, eh, în, mom- după, in, în momentul intrării în zona euro? Nu știu la ce vă referiți această informație în 2005 de la Banca Națională a Greciei, dar știu că majoritatea, dacă, dacă nu toate operațiunile um, legate de Grecia, deci toate aceste uh, titluri au fost vândute uh, altor participanți la piață în 2005 Dar în 98, 99, 2000 și 2001, din când înțeleg eu, lucrurile au stat ca urmare. Cum urmează? 98 și poate 99, Goldman Sachs, Grecia, a făcut o serie de tranzacții uh, swap uh, în uh, valută și s-au uh, folosit uh, cursul uh, pieței, cursul valutar al pieței. Iar în 99 și 2000 euro s-a depreciat mult față de dolar și a, și față de yen. Uh, și uh, acest lucru a avut un efect uh, asupra swapurilor și cred că la sfârșitul anului 2000 s-au folosit aceste curs valutar istoric diferit de cursul pieței. Și atunci Grecia a dorit să se protejeze uh, de uh, rata de schimb euro-dolar care uh, era, nu era avantajoasă părții europene. Și apoi, în, în 2001, la începutul lui 2001, prima jumătate a lui 2001, a avut loc o restructurare Uh, folosindu-se uh, cursurile de schimb istorice și atunci, în contextul introducerii datelor de schimb istorice, s-a creat situația în care restructurarea a dus la situația în care Grecia um, a fost datoare uh, firmei uh, Goldman Sachs. Și deci uh, această datorie a fost în valoare de 2,3 sau 2,4 miliarde de dolari. Deci această datorie a dus la reducerea cu 1,5% um, a, uh, a procentului uh, din PIB pe care o reprezenta datoria Greciei. și această datorie de 2,3-2,4 miliarde de euro a Greciei față de uh, Goldman Sachs uh, a reapărut la suprafață datorită regulilor din 2008. Și astfel uh, a scăzut uh, uh, procentul din PIB reprezentat de datorie. Intervenție fără microfon. So, Walter, are you happy with that? Walter, îți convine răspunsul? Am crezut, am considerat că acesta va fi o intervenție utilă și l-am rugat pe domnul Adelmacher să rămână în sală tocmai în acest scop. Domnule Metcalf, doriți să răspundeți la vreo întrebare? Nu. Atunci îi dau cuvântul lui Ole Schmidt, apoi lui Werner Langen. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost foarte interesant să vă ascultăm pe amândoi, domnilor, și pentru mine cel puțin ceea ce spuneți e logic. Poate unii colegi nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să spun că din punct de vedere public uh, sunteți, uh, sunteți condamnați. Ați pierdut încrederea opiniei publice. Ce ați făcut pentru a încerca să o recâștigați? Pentru că Nimeni nu crede ceea ce spuneți astăzi. Eu cred că ceea ce faceți e destul de bine. Dar dacă citeți ziarele, um, și dacă aud ce spun oamenii în circumscripția mea, trebuie să vă spun că uh, aceștia au uh, o opinie absolut opusă și poate că ar trebui să mă îmbunătățiți comunicarea. Întrebarea mea se referă la interzicerea unor produse. Mulți spun astăzi că anumite produse trebuie interzise. Care ar fi consecințele dacă s-ar face acest lucru. Dacă prin legislația internațională s-ar uh, introduce anumite, s-ar interzice anumite produse, inclusiv uh, uh cele care vă ocupați dumneavoastră. Și mai am o întrebare în legătură cu specula. Ați putea să ne spuneți în mod mai precis, mai exact, ce exact specula? Puteți să ne definiți specula? Uh, specula este neapărat un lucru rău? Langen. Werner Langen. Mulțumesc. Nu am nimic împotriva faptului că domnul uh, Rademacher uh, să pună întrebări, dar și noi dorim să luăm cuvântul. Mulțumesc celor doi invitați uh, să se afle printre noi, le mulțumim pentru explicații. Am o întrebare în legătură cu viitorul. Ni se vorbește despre confidențialitatea datelor transmise, care trebuie asigurată, respectând în același timp transparența, dar se pare că e dificil acest lucru. Ne spuneți că lumina zilei e cea mai bună, că transparența trebuie garantată, dar trebuie să vedem și ce se poate face. În al doilea rând, structura de compensare. Avem uh, dreptul american pe cel european uh, și se pune problema accesului uh, la date și trebuie să ne punem întrebarea instituțiilor care participă aici. Dacă operațiunile sunt concentrate, um, riscul crește. Când firma Lehman Brothers a, uh, a dat faliment, am văzut că dacă o veriga lanțului se rupe, um, acest lucru duce la prăbușirea întregului sistem. Ce se întâmplă dacă două verigi se rup? Deci, cum vedeți dumneavoastră reglementarea și transparența, ținând cont Eh, pe piețele financiare și pentru produsele financiare și, pe de altă parte, pentru tranzacțiile întreprinderilor. Äh, zu einer maßlosen Unterschätzung des... Credeți că sistemul de bonusuri, de prime, nu contribuie la o minimizare masivă a riscurilor? Pentru că dacă vedem uh, care este evoluția câștigurilor și pierderilor, pentru că o mare parte dintre, dintre profituri ajung în Statele Unite și mult mai puține dintre acestea um, în altă parte, dar un uh, um, procent mult mai mic din tranzacții au loc în Statele Unite. Aș dori să reamintesc faptul că nu putem uh, să izo- să ne izolăm de criza financiară generală. Publicul german uh, pare să uh, perceapă problema ca fiind una strictă a Greciei, dar chiar dacă există unele caracteristici ale crizei Greciei uh, care și-au originile în Grecia, nu putem să discutăm problema Greciei izolat de restul lumii. Dacă îmbunătățim uh, statisticile și transparența, cauzele însă, uh, cauzele problemei nu vor fi schimbate, deci putem analiza ce se întâmplă, dar dacă nu uh, rezolvăm cauzele problemei, dacă nu abordăm cauzele problemei uh, și ne mărginim la analiza simptomele, nu vom uh, realiza problema. În ultimul raport uh, al OCDE s-a făcut uh, referire fundamentală la faptul că principala cauză a crizei financiare este faptul că băncile comerciale și de investiții obișnuite au contat mult prea mult unele pe altele. Trebuie să se facă o diferență între cele două sisteme bancare băncile care nu acționează în domeniul nou, acționează în domeniul investițiilor au ieșit mai bine din criză. Aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere. Și o a doua întrebare sau observație. În ultimele săptămâni, multă lume la nivel european a vorbit despre inegalitatea uh, cu dezechilibrile din balanțe de plăți uh, din uh, zona euro și Germania a fost menționată în acest sens toate aceste subiecte cred că uh, nu sunt uh, luate suficient în, consider- în considerație și trebuie să vorbim și de acestea, nu doar de mai multă uh, transparență sau mai mult control. Uh, <laughs> uh, se pare că colegii doresc ca dumneavoastră să analizați toate problemele din lume, dar totuși, domnule Corrigan, vă rog, vă dau cuvântul pentru a încerca să răspundeți. Voi încerca să răspund la întrebări. Uh, Prima întrebare. Domnul respectiv a spus că unele lucruri pe care le spunem noi sunt logice, însă nimeni nu ne crede, nici măcar parțial. Da, e un grăunte de adevăr în această afirmație. Opinia publică în SUA, aici la Bruxelles sau oriunde ar fi el, de, deci, unde ar fi, opinia publică e clar uh, supărată și au dreptul să fie supărați din cauza tot ceea ce s-a întâmplat. Noi, cei din um, sectorul financiar, avem uh, această povară a responsabilității pe umerii noștri. Trebuie să încercăm să ne comportăm în așa fel încât publicul larg să înțeleagă măcar uh, puțin mai bine ce se întâmplă. și să înțeleagă că s-au făcut într-adevăr greșeli, însă în același timp învățăm de pe urma acestor greșeli. Asta e provocarea și tocmai de aceea am și acceptat invitația de a veni astăzi aici, sperând că voi putea ajuta puțin la această mai bună înțelegere a acestor probleme, deci ce trebuie să facem pentru ca opinia publică să își recapete încrederea. Vă înțeleg, stimate domnul. Ceea ce privește acum specula. Majoritatea oamenilor, chiar și cei din acest mediu, ar accepta, după părerea mea, ideea că specula reglementată e ceva bun, deoarece fără speculă, în sensul bun al cuvântului, hai să recunoaștem care e adevărul. E greu să ai un sistem economic și financiar fără riscuri. Micii antreprenori trebuie să-și asume riscuri, micii și mari bancheri cu toții își asumă riscuri. Deci nu avem cum să avem o cultură în care vom soluționa problemele pe care are lumea eliminând riscurile sau uh, impunându-le oamenilor să nu își mai asume riscuri. E nevoie însă de reglementare. Iar Tribunalul Suprem din uh, SUA, vorbind despre pornografie, a spus clar că unii pot avea acces la acest fenomen și specula intră în aceeași categorie. După părerea mea, piața se descurcă destul de bine, însă nu cred că ar trebui interzise produse. Ar trebui să scăpăm, să eliminăm acele produse care nu funcționează sau care au uh, efecte secundare nefericire și mă gândesc, de exemplu, la medicamentele pe bază de rețetă. În perioada cea mai grea din criză, toate aceste produse de credite foarte structurare, cu tot felul de structuri, de, de niveluri de îndatorare pentru a avea și mai multă pârghie. Deci toate aceste produse ar putea să fie eliminate. Nu am pierde absolut nimic. Și pe viitor trebuie să fim foarte vigilenți și să ne asigurăm că astfel de produse nu vor apărea doar, din nou, deoarece nu au cum să joace un rol constructiv. Și sper că prin răspunsul meu am răspuns măcar parțial la întrebarea dumneavoastră. O a doua întrebare se referea parțial la riscurile de infrastructură la care s-a referit și domnul Metcalf. S-a vorbit de asemenea și despre compensații. Eu nu cred că cineva poate pune la îndoială ipoteza conform căreia au existat probleme legate între diferențierea legată de a-ți asuma un anumit uh, risc și compensațiile pe care le căutai. Noi de la Goldman Sachs am încercat să nu cădem în capcană, însă am intervenit deoarece aveam deoarece noi suntem un parteneriat și cultura parteneriatului include elemente legate de un nivel uh, diferit de compensare a înalților um, um, manageri. E clar că oamenii sunt plătiți foarte bine la Goldman Sachs, însă fac și o treabă mult peste medie vorba de anumite stimulente pentru a gestiona riscurile, pentru a prelua riscurile așa cum trebuie. Un ultim lucru după care voi încheia. Cineva a încercat să facă o analogie între băncile normale și băncile de investiții, băncile de economii și cele de investiții. Dacă e însă să ne uităm la modelul universal tradițional european, așa cum funcționează el astăzi, și modelul de holdinguri bancare din SUA, aceste instituții sunt uh, destul de asemănătoare în ceea ce privește activitatea lor și modelul lor de afaceri. Marea diferență constă în faptul că în Statele Unite ale Americii băncile produc uh, mult mai mulți bani decât alte activități. Însă marile bănci și multe holdinguri americane, toate aceste instituții sunt uh, foarte implicate în activitățile de investiții. Deci această etichetă bancă de investiții practic nu mai este uh, de actualitate, deci acest termen. Domnule Langen, Dumneavoastră v-ați referit la infrastructură. Îmi pare rău dacă nu am vorbit clar despre confidențialitate. Noi credem că aceasta nu este doar uh, o chestiune importantă, ci și urgentă pentru a face față oricăror obstacole. Acestea nu există peste tot, toate jurisdicțiile. Acest registru central comercial ar trebui să fie global, să funcționeze cât mai repede și să facă înregistrări um, pentru autoritățile de supraveghere, pentru a se vedea unde pot fi folosite acele date. Bineînțeles, sunt dispus să ne întâlnim uh, bilateral sau să ne întâlnim cu să mă întâlnesc eu cu un grup de deputați pentru a vă explica care sunt ideile noastre. Noi suntem uh, dispuși să vă punem la dispoziție aceste date pentru ca autoritățile de supraveghere să poată avea o imagine clară a distribuției riscurilor de pe piață. Și ajung acum la următoarea chestiune, accesul. O întrebare importantă care sunt de acord. Noi facem tot posibilul pentru a sprijini acest principiu fundamental. Accesul este important, trebuie încurajat. E totuși încurajator să vedem că registrele actuale existente împărtășesc date nu doar cu uh, autoritățile de supraveghere, ci cu toate instanțele interesate. Există de asemenea un grup de autorități de reglementare la nivel internațional pentru a se asigura că acest acces se va face în mod organizat uh, și cât mai rapid pe viitor. Deci există motive pentru a fi optimiști. Mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să facă uh, o declarație pentru a încheia. Doriți să vorbiți pe scurt? O observație foarte pe scurt cu privire la interzicerea produselor. Este important să ne amintim că uh, motivul pentru care au crescut piețele produselor derivate este că a crescut riscul. Acesta este motorul din spatele creșterii acestei piețe și asta o demonstrează și perioada în care a crescut piața și interzicerea instrumentelor derivate nu ar rezolva problema. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Corrigan, și mulțumesc uh, uh, și domnului McCarv pentru că ați încercat să răspundeți la întrebări foarte dificile. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici Ați avut o contribuție importantă la activitatea noastră viitoare și uh, cei care au rămas în sală își pot uh, exprima aprecierea în modul tradițional. Vă mulțumesc! And, and that, well, left, is... Următoarea întrunire este pe 19 aprilie la Strasburg la ora de la între orele 7 și 8 și jumătate și cu aceasta încheiem reuniunea. Vă mulțumesc!